Bine, eh, buongiorno a tutti. Bună ziua tuturor, dragi colegi. Urez bun venit doamnei Lochbiller, care împreună cu doamna Crețu a ah, questo nostro incontro di... vor fi președintele mm, ședinței noastre de astăzi. Doamna Lohbila, după cum știți, este președinta subcomisiei pentru drepturi umane și doamna Crețu este vicepreședinta Comisiei pentru Dezvoltare. care astăzi împreună cu AFET organizează această întâlnire importantă ca în fiecare an și anume prezentarea nominalizărilor pentru premiul Saharov din 2011. De mai bine de 20 de ani, din 1988, Parlamentul European decernează acest premiu important către persoane și organizații care prin activitatea, angajamentul, acțiunea și gândirea lor sunt martorii faptului că drepturile umane și libertățile fundamentale trebuie ocrotite. E poate expresia cea mai simbolică și cea mai reprezentativă a rolul pe, rolului pe care Parlamentul European și cu idealurile sale de libertate atribuie uh, acestor mărturii. Noi, care a reprezentanța ai cetățenilor europeni, credem în valorile reprezentate aici și susținem libertatea de gândire și libertatea cuvântului și lupta împotriva tuturor încălcărilor drepturilor omului și a represiunii libertății presei, intoleranței, urii, care încă prea adesea rămân nepedepsite în multe zone ale lumii misiunea noastră în zilele care vor urma e să găsim cele mai meritoase candidaturi ca să pregătim luarea uh, unei decizii care se va încheia sigur cu decizia finală luată în conferința președinților grupurilor adoptată după cum va, uh, după cum știți pe data de 28 octombrie. Mm, și cu asta sarcina mea încetează și dau imediat cuvântul Colegii mele, doamna Lochbiller, președinta subcomisiei pentru drepturile omului, organism care joacă un rol fundamental în decernarea acestor premii. Și doamna Lochbiller va prezida reuniunea, iar concluziile finale le va trage colega Crețu. Vă rog, doamnă președinte, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Avem acum prezentarea nominalizărilor. And, uh, the closing... Pentru uh, premiul Saharov, data limită pentru, pentru nominalizare a fost 14 septembrie. Secretariatul a primit 5 candidaturi. Secretariatul consideră că toate propunerile sunt admisibile uh, și respectă statutul premiului. În dosarele uh, dumneavoastră veți găsi scurte biografii ale nominalizaților. Candidaturile sunt următoarele dr. Izeldin uh, care este fonda- din Palestina, din Fundație drepturi uh, uh um, vieții. Ahmad Mahfouza. Da. Sanusi from Libya, Rasan Saituni and Ali Farsad, both from Syria, on behalf of the Arab Spring. Then Bandarenka, a Belarusian Russian civil activist and journalist. Activist și jurnalist din uh, Belarus și Borut Pahur, avocat al drepturilor omului din Slovenia. A peace community in Colombia. Apoi uh, o comunitate pacifică din Columbia. We will now hear uh, the presentation. Și acum vom uh, auzi prezentare, prezentările uh, nominalizațiilor de către cei care au propus, care vor prezenta activita, activitatea lor și puse, sigur, în contextul politic. Deci vom avea prezentările în ordine alfabetică. Câteodată va fi un vorbitor și altădată va fi timp de vorbire comun, dar nu trebuie să depășim 5 minute pentru fiecare uh, nominalizat. Și apoi, sigur, uh, candidații comuni din partea primăverii arabe se vor bucura de 5 minute pentru fiecare grup politic. Vă rog să încercați să respectați timpul alocat, că prezentarea nu va fi mai bună dacă veți vorbi mai mult. Vă rog să fiți conciși. Deci unele prezentări vor cuprinde și mm, un scurt film. Asta pe durata uh, timpului alocat pentru luarea de cuvânt. Am primit o cerere din partea grupului ECR și din partea GUE pentru a prezenta câte un film. Vom începe acum cu prezentările. În primul rând, Dau cuvântul domnului Siad Kamal, vă rog. Mulțumesc, doamna președinte, și mulțumesc că ne-ați oferit timpul ca să ne prezentăm candidatul dr. Izedin Abuelaish. Care este motivul candidaturii acesteia? Ei bine, țin, țin, ținând cont de situația actuală cu impasul negocierilor între palestinieni și israelieni, Sigur că suntem de acord și cu alte nominalizări. Eu m-am deplasat în Egipt în iulie cu un atelier pentru libertate, democrație, cu tineri activiști de susțin, primăvara arabă. Dar cred că e important să trimitem un mesaj în acest moment de impas în negocieri, spunând că nu trebuie ca dezbaterea să se polarizeze, în pro-Israel sau anti-Palestina sau uh, pro-Palestina și anti-Israel, noi trebuie să aducem oamenii împreună. Cum a spus Moșe Dayan, dacă vrei să faci pace, nu vorbești cu prietenii, ci cu dușmanii. Și nimeni nu poate simboliza acest proces mai bine decât uh, dr. Izeldina Buelaș din Palestina, care este uh, fondatorul uh, Fundației Ficele pentru Pace, lucrează și în spitale palestiniene, dar și cu pacienți israelieni și în uh, taberele de refugiați din Fâșia Gaza, sigur, într-un mediu foarte dificil, uh, are activitate în uh, domeniul păcii și dezvoltării în Orientul Mijlociu și ce este remarcabil cu uh, doctorul Abu Laish e că a, și-a pierdut trei fiice în urma unei operații militare israeliene. Uh, Gândiți-vă cum ar fi să ți pierzi pe cei dragi, cum ar reacționa fiecare dintre noi. Cred că un instinct natural ar fi ura față de făptași. Sigur, nu ne place să utilizăm uh, cuvântul ură, dar e de înțeles într-o atare situație. Dar, în schimb, în acest caz, pierzându-și cele trei fiice, doctorul Abuelaiș Uh, a reacționat exact în mod contrar, uh, luptând pentru pace și înființând acea fundație care ajută oamenii din Orientul Mijlociu și încurajează mai ales educația femeilor din regiune, dar nu doar palestiniene, ci și israeliene și de altfel femei din toate comunitățile. În ianuarie 2009 s-a întâmplat acest lucru și de, de atunci încoace a, și-a continuat activitatea, a scris și o carte uh, în care își povestește viața uh, și rămâne uh, angajat în procesul pentru pace și cred că în această perioadă, când vedem dezbaterea de la Națiunile Unite și polarizarea pozițiilor de ambele părți, când negociatorii spun că nu au cui să se adreseze sau că pur și simplu nu pot angaja dialogul cu cei uh, de partea, aflați pe partea cealaltă. E important să uh, construim punți și să nu uh, îngăduim urii să stăpânească situația. Cred că um, prin nominalizarea noastră putem trimite un mesaj de încurajare și palestinienilor și israelienilor să conlucreze pentru obținerea păcii. Mulțumesc pentru atenție. Da, Mulțumesc, domnule Kamal. Și acum uh, nominalizările pentru primăvara arabă. Avem mai mulți colegi care doresc să ia cuvântul. Dau primul rând cuvântul doamnei Saifi. Merci, madame. Mulțumesc, doamnă președintă, dragi colegi dorim să salutăm curajul, demnitatea, hotărârea popoarelor arabe care au luptat uh, ani și ani de zile. De aceea dorim să aducem un omagiu unor actori ai primăverii arabe. Decernarea primului Saharov acest an va avea loc pe data de 14 decembrie la Strasbourg. Da, microfonul funcționează. Deci pe 14 decembrie la Strasbourg se va decerna anul acesta premiul Saharov, adică exact la un an după începerea mișcărilor populare din lumea arabă. Iată câtă, ce lungă cale s-a parcurs într-un singur an. Forța și hotărârea acestor cetățeni ne-au surprins pe toți. Și trebuie să recunoaștem acest lucru. Noi nu ne dedusem seama câtă sete de democrație și libertate aveau aceste popoare. Mă bucură că a apărut un consens între principalele grupuri politice ale Parlamentului ca primăvara arabă și actorii săi marcanți să uh, poată primi premiul Saharov. Dar cine sunt aceștia? Un jeune tunisien. Un Mohamed Bouazizi, un tânăr tunisian despre care voi vorbi imediat. Mahfouz, une... Ahma da, Mahfouz, o tânără egipteancă, autoarea unui blog, apoi celebru caricaturist sirian Ali Farzad și compatriota Sara Zanz de Tune, activiști pentru drepturile omului, și Ahmed Zubeir, dizident uh, um, din Libia, care a petrecut 30 de ani, mai bine 30 de ani în închisoare. Revoluțiile sunt o acțiune colectivă. Niciun partid sau organizație sau lider n-a indicat care e calea de urmat pentru răsturnarea regimurilor din aceste țări. Fiecare și-a jucat rolul pentru a aduce schimbarea în funcție de competențele și mijloacele fiecăruia. Primăvara arabă înseamnă ieșirea dintr-o stare de îngheț care a caracterizat majoritatea țărilor din regiune de zeci de ani de zile. În uh, Tunis, Tunis, Cairo, Tripoli, uh, popoarele uh, se bucură de noua libertate și nu o vor abandona. Popoarele arabe au arătat că nu le mai era teamă și că nu mai acceptau să asculte orbește de dictatori. Dragi colegi, a fost de ajuns un eveniment ca să declanșeze totul. Cazul tunisianului Mohamed Bouazizi este rezumatul destinului a milioane de bărbați și femei din lumea arabă. Motiv pentru care grupul meu politic a hotărât să propună numele său ca simbol al mișcărilor la care asistăm. Bouazizi era un tânăr absolvent de facultate, șomer, care vindea fructe și legume uh, umilit de polițiști care îl împiedicau să uh, vând, să-și vândă legumele, a cerut să, au cerut o audiență la primarul orașului său, dar uh, primarul a refuzat să îl primească. Din disperare și-a dat foc. Întreaga Tunisie și o mare parte a lumii arabe s-a recunoscut în povestea acestui tânăr uh, și de atunci a început să sufle, să bată vântul schimbării în lumea arabă. Europa trebuie să salute această mișcare eh, plină de speranță și să susțină aceste aspirații legitime spre mai multă libertate și spre o mai eh, justă împărțire a bogăților. Informațiile care eh, ne parvin din Bahrain, Siria și Yemen ne fac să credem că trebuie să continuăm să susținem pe cât posibil cetățenii aceștia care luptă se află în luptă. Ehm, decernarea premiului Saharov actorilor eh, lumii arabe ar însemna recunoașterea suferințelor îndurate de aceste popoare și e un omagiu adus celor care nu au ezitat să-și dea viața ca aceste schimbări să fie posibile. Eh, revoltele și tranziția în curs ne învață că aspirațiile spre respectarea drepturilor omului, dorința de democrație și libertate sunt comune și vecinilor noștri de la Marea Mediterană și e răspunderea noastră parlamentari europeni pentru uh, noi care avem aceste valori în ADN-ul nostru să trimitem un semnal de susținere către aceste popoare, deci vă invit să susținem aceste simboluri ale primăverii arabe. Mulțumesc! Thank you, Madam Saifi. And now we come... Mulțumesc, doamna Saifi. Dăm cuvântul acum doamnei uh, Veronic de Kaiser, de asemenea pentru această candidatură. Mulțumesc, doamna președinte. Aș vrea să vă, mulțum- să vă vorbesc despre primăvara arabă și să laud candidatura domnului Abulaiș. Faptul că această candidatură este prezentată reflectă spiritul acestei, acestui premiu anul acesta și consensul între grupurile politice pentru a trece dincolo de conflictele politice. Domnul Izeldin a fost uh, am întâlnit cu dânsul cu ocazia vizitei mele de acolo, l-am adus aici uh, la Parlament și a fost una dintre întâlnirile cele mai emoționante la care am asistat. De fapt, dânsul fusese deja numit pentru premiul Saharov în urmă cu un an sau doi. N-a avut atunci uh, premiul principal, dar oricum a fost o candidatură absolut remarcabilă. Și a fost uh, premiați de multe ori în Statele Unite. Acest luptător al democrației, iată, este cel pe care grupul meu dorește să-l aducă astăzi la lumină. Mă gândesc aici la toți cei care se luptă și s-au luptat pentru libertate și democrație în cadrul primăverii arabe. Așa cum s-a spus deja aici, e vorba de un adevărat simbol dincolo de toate acele persoane care sunt uh, numite și care sunt persoane curajoase, precum uh, Izaidin și precum mulți alții, acest simbol al Revoluției Arabe, care luptă pentru o democrație care trebuie să vină și care, într-un fel, sunt făcuți și nu sunt făcuți pentru democrație. De aceea, grupul meu a dorit să aleagă um, o, o doamnă din Siria, care se află în ziua de astăzi în uh, clandestinitate. E vorba de Razan Saitunen. Și încă două cuvinte. Siria n-a reușit încă să-și câștige libertatea, nu uh, a reușit să câștige democrația, se află într-o situație de nesusținut. Domnul Zaitune, doamna Zaitune nu se luptă de câteva zile, nu a început lupta sa de foarte tânără, în urmă cu 34 de ani și în urmă cu 10 ani era deja în cadrul mișcării de la Damasc, care a fost reprimată în mod uh, sângeros, a fost alături de Asociația pentru Drepturile Omului al Rad al Malei și a luptat în clandestinitate, a fost lovită din plin pentru că soțul dânsei a fost uh, arestat de asemenea membri ai familiei Nânsei, de asemenea au fost arestat și cu toate acestea ea își continuă lupta. Iată un adevărat simbol acestea tânără siriană care nu cedează presiunilor care au fost făcute împotriva ei și a familiei ei. Există o altă uh, siriană, acea caricaturistă, Ali Farzan, căreia i-au fost uh, sfărâmate mâinile, așa cum făcuse și Pinochet uh, cu un uh, cântăreț la chitară. Așa că regimul sirian, care cunoaște foarte bine cruzimea torturii selective, a aplicat acest uh, sistem. Deci, Siria, Libia, Egiptul, Tunisia Iată toată primăvara arabă care este pusă aici pe altar și avem și o candidatură din partea Bahreinului care n-a fost însă inclusă, dar sperăm ca pe viitor și acest lucru să fie recunoscut. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna de Kaiser. Avem întotdeauna doi vorbitori din partea aceluiași grup politic și Acum dau cuvântul domnului Weigel. Mulțumesc, doamnă președintă. Osebnosti, ki so svojim prizadevanjem obele... Propunerea de a oferi premiul Saharov unui grup de cinci personalități eh, reprezentative pentru primăvara arabă este evident eh, un act de mare simbolism, adică prin acest act ne plecăm capul în fața celora care au inițiat această mișcare, care au susținut-o ne plecăm capul în fața studenților, a maselor de oameni tineri care au ieșit pe stradă și care au luptat în stradă pentru libertate. Aceste mase ne-au arătat că nu este adevărat că populația arabă nu este sensibilă la democrație și la modificări de democratizare. Este foarte importantă stabilitatea regiunii și, din păcate, această stabilitate a fost mai importantă pentru noi decât democrația în regiune. Trebuie să recunoaștem că nu am înțeles până acum, așa cum trebuia, lumea arabă. Însă acum am învățat că există o mișcare care dorește să lupte pentru drepturi colective, pentru drepturi individuale, pentru drepturile femei. Aceste persoane sunt gata să sacrifice viața pentru ideile uh, pentru care luptă. Iar uh, primăvara arabă este una care dorește o uh, pace pentru noi toți în regiune. Mulțumesc. Madam President. Doamna Șachel, vă rog. Mulțumesc, doamnă președintă. Și eu sunt de acord cu spusele colegilor mei. Aș vrea să subliniez aici, în cadrul um, acestor candidaturi, pe Ashma Jafus, care reprezintă uh, diversitatea uh, cetățenilor din uh, nordul Africii și am avut ocazia să mă întâlnesc cu dânsa în Egipt în ultimele luni când m-am întâlnit cu activiști din acea regiune și atunci când am avut un schimb de experiențe parlamentare. E vorba de o tânără de 26 de ani care a început să utilizeze uh, instrumentele mass media sociale, în special YouTube și a căpătat o putere de influență deosebită. În videoclipurile pe care le făcea vorbea despre drepturi egale, despre libertate și oportunități și încuraja pe oameni să îi se alăture, în special pe femei împreună cu mulți alții care au luptat, s-au dus la Tahrir în ianuarie și restul îl cunoaștem cu toții. Această tânără reprezintă noua generație a Egiptului diferit, un viitor neclar încă. Însă activiști precum ea, care lucrează în mod deschis, sunt foarte mulți și ei vor schimba viitorul. Nu va fi ușor acest lucru, dar această nouă generație de lideri este necesară. Sinceritatea sa a făcut, nu i-a făcut, o, nu i-a făcut prea mulți prieteni, a fost criticată de mulți și a fost și interogată de Consiliul Suprem al Armatei, care acum se află la conducerea Egiptului. După aceea a fost eliberată, însă și-a continuat campania în fața tribunalelor militare pentru civili, campanie pe care știu că mulți de aici o susțin. Pe scurt, această tânără femeie reprezintă noua generație egipteană care luptă împotriva fricii și care susțin autodeterminarea, drepturile egale și libertatea. Utilizarea mass media socială în cadrul acestei candidaturi este foarte importantă pentru că libertatea de exprimare și libertatea de gândire merg mână în mână. Ea este un adevărat simbol în acest sens alături de alți candidați uh, respectabili pentru primăvara arabă. Așa că susțin această candidatură care este prezentată pentru mai multe țări și care este prezentată de mai multe grupuri politice. Len Flotre. Mulțumesc, Mulțumesc, președintă. Nu e o surpriză pentru nimeni faptul că ne regăsim aici pentru a pune proiectoarele pe acești actori importanța ai Revoluției Arabe. Iată ce face premiul Saharov, consacră libertatea de exprimare, libertatea de conștiință, premiind pe luptătorii pentru aceasta. E vorba aici de o adevărată operă colectivă, o adevărată operă a eliberării, să spunem așa. Ceea ce este interesant aici este să subliniem faptul că libertatea de exprimare, eliberarea cuvântului, a descătușat o energie extraordinară pentru aceste populații, care s-a transmis ca un adevărat val de la o țară la alta. Și ne gândim aici, bineînțeles, la rețelele sociale care au contribuit la acest fenomen. Dar ceea ce este important este că atunci când au loc reprimări, așa cum are loc în Siria, acestea se fac cu ușile închise, pentru că se dorește să se împiedice orice fel de comunicare în afară cu exteriorul. Iar acțiunile întreprinse, așa cum s-a întâmplat cu acel site de pe internet care a fost activat în Siria de Hassan Tuned, pentru a da informații precise și cât mai documentate cu putință în legătură cu situațiile arestate și așa mai departe, toate aceste acțiuni sunt absolut esențiale și faptul că se mizează pe comunicare, pe informare, pe circulația informației ca un adevărat motor al eliberării, cred că este un lucru cu totul și cu totul excepțional. Și, pe de altă parte, premiul Saharov nu este un premiu comemorativ, nu este o recompensă pentru ceva ce s-a făcut. Ceea ce dorim noi prin acest premiu este să-i susținem pe acești luptători pentru drepturile omului care în Siria și în alte țări își riscă în continuare viața pentru a spune ce se întâmplă, pentru a încerca ca comunitatea internațională să fie la înălțimea aspirațiilor acestor popoare. Deci, revoluția nu s-a terminat încă. Aceste replici le-am simțit până aici în Europa, până la instituțiile noastre și cred că împreună, dragi colegi, ar trebui să încercăm să fim la înălțimea așteptărilor. Din punctul meu de vedere, acordarea acestui premiu actorilor acestei revoluții arabe este un fel de a recunoaște demnitatea lor și, în același timp, un fel de miză pe care o facem pe aceste persoane, un fel de vot de încredere pentru felul în care ei își inventează și își găsesc drumul democrației și al dezvoltării. Cred că noi n-ar trebui să avem acel reflex uh, învechit și atât de prost pentru a impune niște măsuri prefabricate, pentru că ei așteaptă de la noi această deschidere, această încredere, această susținere. Iată de ce astăzi îi lăudăm pe actorii Revoluției Arabe și prin acest premiu dorim să le spunem aceasta că îi susținem și că, că le mulțumim. The last presentation is from Madame Brandner. Mulțumesc, doamna Bradner, ultima prezentare. Uh, thank you, uh, Madam Chair. Mulțumesc, doamna președintă. Într-adevăr, s-au spus foarte multe în legătură cu abordarea comună pe care o avem și aceasta pentru a încuraja revoluțiile în curs din uh, Africa de Nord. Foarte mulți au fost atât de curajoși pentru a lupta pentru drepturile omului și pentru libertatea de exprimare a tuturor cetățenilor în aceste țări. Ceea ce este important este că e vorba de revoluții care sunt în curs. Nu se poate spune nicăieri, ok, am terminat, acum ne putem întoarce acasă. Situația este uh, încă fricoșătoare, precum se întâmplă în Siria, sau foarte delicată ca în alte părți. Uh, de aceea e nevoie de un semn de susținere din partea noastră și ar trebui să criticăm toate acele acțiuni care încearcă să blocheze aceste mișcări. Alți actori europeni și statele membre au făcut astfel de critici față de ce se întâmplă acolo. De aceea premiul nostru ar trebui să fie o susținere a acestor tineri luptători, să le spunem că noi credem, avem încredere în ei și că dorim să se întoarcă la o situație de stabilitate. Mulțumesc! Mulțumesc, că am auzit toate prezentările care au legătură cu această candidatură comună a primăverii arabe. Trecem acum la următoarea candidatură. Dau cuvântul domnului Migalski și cred că și aici vom avea o prezentare scurtă, nu? Dzień dobry, witam, witam Państwa bardzo serdecznie. Bună ziua, mulțumesc doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Am deosebita plăcere și privilegiul să-l uh, prezint nominalizarea lui Dimitri Bandarenka, un membru al opoziției beloruse, în prezent uh, arestat uh, în detenție de 2 ani. După 19 decembrie 2010, când au fost filmate aceste imagini, mulți oameni au ieșit în stradă și au fost arestați în urma comunicării rezultatelor alegerilor de acolo. Uh, toți contracandidații președintelui în exercițiu Lukashenko au fost arestați ceva absolut nepermis și nemai auzit. Uh, de asemenea, toți liderii opoziției. Uh, domnul Bandarenko a fost uh, șeful stafului electoral al unuia dintre contracandidați. În perioada de detenție a fost a fost maltratat fără să fie reabilitat a fost trimis doar uh, ulterior um, într-o colonie de deținuți, într-un lagăr. Soția lui a organizat o demonstrație uh, pașnică prin uh, dar din păcate fără succes după maltratările care, la care a fost supra, supus nu îi se oferă niciun fel de uh, reabilitare, uh, recuperare uh, fizică. Sigur că nominalizarea lui ar fi un semnal foarte important către președintele Lukashenko, care este până la urmă ultimul dictator în sensul clasic al cuvântului din Europa. Eh, el eh, luptă, um, combate opoziția, nu tolerează niciun fel de libertăți individuale. Tocmai de aceea trebuie să arătăm eh, Bielorusiei că în vecinătatea Uh, Uniunii Europene nu tolerăm un astfel de comportament. Dacă nu reacționăm în Uniunea Europeană uh, față de acest uh, tratament inuman, atunci nu facem altceva decât să-l încurajăm pe președintele Lukashenko să continue cu aceste acte inumane. Domnul Bandarenca s-a uh, alăturat opoziției uh, politice acum mulți ani, a format așa numită Carta 97, un portal pe internet, uh, al cărui webmaster a dispărat, dispărut și el, din păcate. Soția domnului Bandarenco, Olga Bandarenco, este și astăzi membră a unei mișcări inițiate de uh, uh, rudele uh, membrilor arestați ai opoziției. Toate aceste persoane încă trăiesc în Bielorusia și încearcă de acolo să lupte pentru eliberarea celor deținuți. Este momentan principalul obiectiv al uh, opoziției din uh, Bielorusia. Ce putem face noi pentru Bandarenka și pe care, care simbolizează această luptă pentru libertate în Bielorusia? Putem să oferim un sprijin uh, uh, moral prin, de exemplu, prin oferirea premiului Saharov, care cu siguranță ar fi un mare semnal. Mai întâi, premiul al, Primul al reprezenta uh, un ajutor direct uh, nemijlocit important pentru familia Benderenco, pe de altă parte ar arăta foarte clar care sunt valorile uh, pe marginea cărora noi ne-am angajat și ne angajăm în continuare și că nu permitem ca dictatorii să facă în mod samavolnic să comită aceste acte în, în țările lor. În plus, cine salvează o viață, salvează, nu-i așa, toată umanitatea. Noi avem șansa să salvăm viața domnului Bandarenko, dar avem șansa să ne salvăm și propria onoare, să uh, avem mulțumirea că prin activitatea noastră nu urmărim doar obiective politice, ci și obiective umanitare foarte clare. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Migalski, și acum urmează domnul Zver. Thank you very much. Dear chairs. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Stimați uh, președinți, copreședinți, uh, am deosebită plăcere de a vă prezenta una din cele cinci candidaturi pentru premiul Saharov de anul acesta, anume pe domnul Boris Pahor. Domnul Boris Pahor este susținut de 52 de membri Eh, din Parlamentul European, care provin din 17 state membre și care includ și 9 șefi de delegație. Asta eh, face ca candidatura domnului Pahor să fie foarte solidă. Domnul uh, uh, Boris Pahor este un scriitor sloven, luptător pentru libertatea de gândire, opozant hotărât al regimurilor totalitare, apărător al drepturilor omului și libertăților, susținător puternic al uh, drepturilor minorităților și limbilor minoritare. s-a născut în 1913. Este cetățean sloven dar are și cetățenia italiană. Este membru al minorității slovene din zona Trieste, în Italia. Scriitorul, în vârstă de 98 de ani, este unul dintre cei mai influenți autori sloveni. Scrie în italiană, franceză și slovenă și a fost uh, decorat în repetate rânduri, câștigând și multe premii pentru operele sale literare. Este, de exemplu, ofițer al Ordinului Artelor și Literelor și cavaler al Legiunii de Onoare franceze, dar a primit și Crucea de Onoare pentru Știință și Artă din Germană, și este, uh, a primit și premiul Best în liste în Germania. A fost chiar și nominalizat pentru premiul Nobel pentru literatură. Domnul Pahor este supraviețuitor al unui lagăr de concentrare și a fost întotdeauna un opozant al regimului fascist din Italia. Experiența din lagărul de concentrare a devenit inspirația majoră pentru creația sa, uh, comparată în mod frecvent cu uh, Uh, cea a altor uh, persoane marcante care au, i-au împărtășit soarta în prima jumătate a secolului 20. A fost un opozant puternic al regimului comunist din Iugoslavia, a uh, fondat, a fost confondator al rezistei Zaliv, în care a apărat pluralismul democratic tradițional împotriva politicilor totalitare. Viața lui a fost marcată de curaj, iar gândurile sale sunt libere de toate formele de totalitarism și de aceea filozofia și uh, uh, ideea principală care a marcat viața este umanismul. Uh, există uh, multe mărturii literare uh, în legătură cu ororile comise de regimul nazist dar uh, niciuna nu este atât de cutremurătoare ca și cea a lui Pahor. Toți candidații de anul acesta merită, în principiu, premiul Saharov, dar membrii, uh, membrii delegației slovene sunt uh, recunoscători că între aceste nominalizări se află și cea a domnului Pahor. Mulțumesc, spune președinta. Ajungem la domnul Clute, vă rog. <clears throat> Doamnă președinte, vă mulțumesc. Pentru că colega mea, Marie christine Vergea, nu poate să fie aici în sală, vă prezint eu propunerea grupului meu pentru Premiul Saharov 2011. Premiul Saharov se oferă acelora care și-au făcut merite în lupta pentru umanitate și libertatea gândului nominalizații trebuie să fie oameni care în mod consecvent au apărat drepturile fundamentale ale omului. Noi ne-am decis să votăm și să nominalizăm un, o acțiune interesantă pentru pace și pentru ca uh, uh, candidatura să fie uh, mai bine prezentată, o să vă oferim și câteva imagini. De ce un proiect pentru pace nominalizat? Este un proiect de pace în Columbia, o țară mare, foarte populată, în care de peste 60 de ani domină un conflict care nu este cu nimic mai puțin sângeros și important decât un război civil. Dreptul internațional cere din partea uh, părților în conflict militar armat ca în acțiunile lor să, uh, să ferească, să uh, încerce să evite implicarea populației civile. Însă acest lucru nu este respectat în Columbia, unde în special fermierii mărunți sunt afectați. Vorbim de 38 de persoane dispărute în 3 ani, care o cifră care uh, depășește inclusiv statisticile triste din Chile sau Argentina. Vorbim de 3 milioane de persoane deplasate în plan intern, iar aceea iar ace- și tocmai de aceea proiectul pentru pace San Jose de Partado este propus de noi pentru uh, acest prem Saharov. Este vorba de o mică comunitate care s-a creat pentru a demonstra în mod pașnic pentru o viață liniștită în siguranță. Este vorba de niște țărani care au avut ghinionul să trăiască în zona limitrofă cu Panama, unde se cultivă foarte multe droguri. De la uh, anii 80 încoace, uh, acești țărani au fost expuși unor violențe repetate și nu s-au bucurat deloc de protecția statului uh, columbian. Tocmai de aceea, această comunitate a uh, refuzat să ia contact cu indiferent care din părțile implicate în conflict nu oferă sprijin nici paramilitarilor, nici trupelor de garilă și cu toate acestea, eh, comunitatea a suferit eh, eh, peste 180 de pierderi, asta dintr-un total de 100, 1300 de membri. Recunoașterea neutralității comunității este poate cel mai important aspect al luptei pentru supraviețuire pentru că luptăm împotriva morții, cerem doar dreptate și nu cerem nici de cum răzbunare. Acest lucru pentru noi este cel mai important și de aceea noi nu ne opunem și nu ne araliem nim- ă, cu nimeni. În lupta lor pentru o viață demnă, acești mici fermieri uh, încearcă să se uh, autoeduce, să transmită mai departe valorile lor copiilor în cadrul unei universități populare care este susținută și de Uniunea Europeană, s-au consemnat succese importante. Mulți oameni din alte provincii între timp se adresează acestei comunități pentru sfat și consiliere și chiar și la nivel supraregional Uh, activitățile lor sunt uh, apreciate. Între timp, uh, succesul acestei comunități este atât de mare încât chiar reușește să ducă la eliminarea, respectiv slăbirea prea puternică a grupurilor de gherile. Grupul meu parlamentar este de părere că impactul acestei comunități este extrem de semnificativ. Din păcate, mai multe grupuri paramilitare și-au instalat tabere în jurul acestei comunități și de, acestea, de aceea această comunitate este amenințată sigur că vă stăm la dispoziție și membrii grupului meu vă stau la dispoziție în legătură cu orice informații suplimentare privind această candidatură. Deocamdată vă mulțumim pentru uh, posibilitatea de a fi prezentat această candidatură. Președinta, vă mulțumesc frumos. Am auzit uh, prezentări diferite um, care toate uh, se referă la personalități sau grupuri de persoane remarcabile. Și acum Uh, predau uh, președinția uh, acestui grup doamnei Crețu, care, din punct de vedere al Comisiei DEVE, ne va permite un mic schimb de opinii. Mulțumesc frumos. Iată, avem un timp de 30 de minute, posibilitatea la un mic schimb de opinii. Cine, cine dorește să intervină înainte să tragem concluziile acestei dezbateri? Vrea cineva să ia cuvântul? So I think we, uh, if uh, it's not a debate, I think. Bun, dacă nu avem o dezbatere, atunci uh, cred că uh, nu ne rămâne decât să mulțumim uh, acelor membri care au uh, vorbit aici uh, și și-au prezentat pledoariile și, evident, premiul va fi atribuit candidatului care va întruni cel mai larg consens. Am putea să Vorbim aici mult uh, în continuarea acestei ședințe despre uh, femei și bărbați care se angajează pentru libertatea gândului, pentru uh, merite care sunt recunoscute și prin premiul Saharov. Important este ca spiritul în care Parlamentul European a creat premiul Saharov în 1988 să fie păstrat. Știți că la patru și jumătate avem un uh, oaspete special, uh, distinsul președinte al UNICEF și uh, permiteți-mi ca înainte de acest lucru să uh, vă reamintesc că uh, calendarul în acest uh, dosar. În 20, vinerea, într-o reuniune în camera se va uh, vota. Conferința președinților va trata problema pe 27 octombrie la Strasburg, iar câștigătorul, laureatul premiului, va fi invitat pe 12 decembrie uh, la Strasburg, la invitația uh, Comisiei DEVE și uh, predarea se va face, premiera se va face pe 14 decembrie. Parlamentul european va uh, asigura un maxim de publicitate pentru acest eveniment, uh, nu doar în Parlamentul de la uh, Strasburg, ci chiar în tot orașul Strasburg. Mulțumesc deocamdată pentru participare și vă așteptăm înapoi la patru și jumătate pentru întâlnirea cu președintele, cu director general al UNICEF. Mulțumesc!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

Um, I think we have to start. <laughs> Colegii mi parte. Da, cred că trebuie să începem. Stimați colegi, am deosebită plăcere astăzi să urez uh, bun venit domnului director executiv al UNICEF, Anthony, domnul Anthony Lake. Avem privilegiu să avem acest schimb de opinii într-o reuniune comună a Comisiei pentru Dezvoltare și sub Comisia pentru Drepturile Omului. Așadar urez bun venit colegilor care sunt de față din ambele comisii. Domnul director nu are nevoie de o prezentare în detaliu pentru că are 45 de ani în slujba publicului și a colaborat cu liderii politici din întreaga lume. A fost consilier pentru politica externă pe durata campaniei uh, prezidențiale a președintelui Obama, consilier pentru siguranță națională pentru fostul președinte Bill Clinton. De-a lungul carierei sale s-a ocupat de situații foarte complexe, mai ales în ce privește problemele umanitare și de dezvoltare. Legăturile sale cu UNICEF-ul sunt de lungă durată și numirea sa în funcție de director executiv datează din luna mai anului trecut. Mă scuzați, anului în curs. Odată cu sigur, fac o introducere scurtă. Odată cu Tratatul de Lisabona, protecția drepturilor minorilor a devenit unul din obiectivele transversale ale Uniunii Europene, care trebuie urmărit atât în dimensiunea sa internă cât și în cea externă. Așadar, angajamentul nostru în direcția promovării și protecției, mai ales a drepturilor copiilor, a devenit o parte esențială a acțiunii externe a Uniunii Europene. Sigur, și cu referirea uh, datorată aspectelor legate de siguranță și de dezvoltare ale drepturilor umane. Din punct de vedere al siguranței, provocările care privesc viața copiilor sunt multiple situația lor groaznică din zonele de conflict armat, recrutarea lor ca uh, mână de lucru la preț redus, apoi uh, copiii soldați, uh, victime ale violurilor și violențelor sexuale în cadrul conflictelor armate, copii asociați cu grupuri armate, cu forțe armate de diverse tipuri. Aceste provocări ne impun să garantăm o protecție extinsă și eficientă a copil, copiilor expuși și afectați de războaie. Deci ne bucură să vă ascultăm uh, cuvântarea în legătură cu modul în care comunitatea internațională asistată de UNICEF poate să rezolve acestea și alte probleme. Din păcate, nu prea sunt mulți colegi de față, deși iată că unii încă mai sosesc. Nici măcar nu vă impun o limită de timp, domnule doctor Lake, ci mă grăbesc să vă dau cuvântul și vă vom asculta cu mare interes. Vă rog. Thank you very much, Mr. Albertini. Mulțumesc, domnule Albertini, doamnă Crețu, doamnă Lohbiller. Will nonetheless be relatively brief. Da, voi fi totuși, uh, voi încerca să fiu succint, deși sunt multe de spus, dar aș dori să încep prin a sublinia cât de mult valorează UNICEF-ul parteneriatul nostru cu Euro- Comisia Europeană și cu Parlamentul European. Uh, m-am bucurat și am fost impresionat ieri de întâlnirile mele cu comisarii Georgieva și Pibalgs. Subliniez că activitatea lor și activitatea Uniunii Europene în uh, cadrul dezvoltării și acțiunilor umanitare joacă un rol central uh, în eforturile pe plan global și uh, este în continuă creștere și apreciez uh, la aceeași valoare și întâlnirea mea cu dumneavoastră. Parteneriatul nostru, sigur, se desfășoară sub egida Convenției asupra drepturilor copiilor, uh, impulsionată de Tratatul de la Lisabona și consolidată de lansarea um, Alianței pentru Copii a Parlamentului European, care pune uh, copiilor în centrul tuturor politicilor Parlamentului European. Lucru de salutat. Parlamentul European și UNICEF au o viziune comună să salveze și să susțină viețile copiilor cei mai nevoiași din întreaga lume. De asemenea, suntem hotărâți uh, să obținem rezultate. Pentru că, până la urmă, rezultatele sunt cele care contează, dacă noi dorim, într-adevăr, să promovăm drepturile tuturor copiilor. Așadar, astăzi aș dori să vă vorbesc despre modul în care noi, la UNICEF, cu patronii noștri, uh, muncim pentru a obține aceste rezultate de care vorbeam. Pentru a-l parafraza pe Khalil Gibran, poetul libanez, progresul nu se află atât în uh, sprijinirea a ceea ce deja există, ci în avansarea spre ceea ce ar trebui să fie. Ca să obținem acest scop, trebuie să-i susținem pe copiii cei mai defavorizați, uh, cei afectați de dizabilități, dizabilități uh, cei care fac parte din populații indigene, Eh, cei care se află în zone de conflict. Pentru că foarte adesea, din păcate, aceștia sunt copiii cei mai afectați și supuși celor mai mari riscuri să timp de mulți ani de zile și chiar și în ziua de astăzi, experții în dezvoltare au considerat că era prea costisitor să uh, îi uh, ajutăm pe copiii cei mai dezavantajați. Ni s-a spus că se putea obține mai bune rezultate prin ajutarea celor uh, care erau mai ușor de identificat. Și sigur că s-au obținut rezultate și s-au făcut progrese și această abordare a ajutat mulți copii, însă nu îndeajuns și nu pe toți copiii. De fapt, uh, așa cum înce- uh, a, înce- a început să-și dea seama uh, comunitatea globală, odată cu obiectivele de dezvoltare ale mileniului, am descoperit că mm, progresele noastre ascundeau umbre cu situații îngrijorătoare și cu situații de inegalitate. Deci anul trecut UNICEF um, a făcut un exercițiu prin care și-a pus următoarea întrebare dacă nevoile sunt mai mari în zonele cele mai defavorizate, uh, oare nu ar putea beneficiile de a uh, concentra pe ele cele mai mari costuri uh, să aducă și cele mai bune rezultate? Rezultatele au fost atât surprinzătoare cât și semnificative. O abordare bazată pe echitate este mai eficientă din punct de vedere al costurilor și mai durabilă decât soluția actuală. Deci nu e doar uh, soluția corectă, ci și e, și soluția cea mai practică cea mai inteligentă. De exemplu, în țări cu venituri reduse, cu o rată ridicată de mortalitate, orice euro în plus, sau sigur milioane de euro în plus investite pentru copiii cei mai vulnerabili, pot evita până la 60% de uh, decese infantile decât abordarea actuală ajutarea celor mai vulnerabili poate costa mai mult, însă este mult mai eficientă până la urmă și dă cele mai bune rezultate și cele mai durabile pentru o majoritate de copii. Întreaga noastră organizație, UNICEF, a început să pună în aplicare această abordare în paralel cu agenda pentru schimbare. E vorba de strategia Uniunii Europene. La UNICEF începem să uh, identificăm mai bine zonele cele mai nevoiașe, depășind mediile și analizând mai bine datele. Uh, de exemplu, utilizăm mai bine tehnologia SMS, uh, care ne permite să identificăm epidemiile, să uh, ajutăm și școlile din zonele Mm, izolate. Susținem eforturile guvernelor, partenerele noastre pentru a investi mai multe în uh, programe în comunitate, cu lucrători în domeniul sănătății, ca să uh, ajute familiile cele mai nevoiașe. Uh, monitorizăm și evaluăm mai bine programele noastre, vedem ce funcționează, ce obstacole rămân, ce resurse ar trebui mai bine concentrate. Trebuie să monitorizăm mai bine rezultatele ca să putem și să administrăm mai bine acțiunea noastră ca să avem și rezultate mai bune. V-aș putea da câteva exemple prin care voi demonstra, sper eu, că concentrarea pe echitate uh, este bună nu doar în teorie, cât și în practică. Încep cu un exemplu care uh, doar uh, este de bea la începutul atenției noastre. Uh, o problemă legată de uh, deficiențe de nutriție cronice uh, pe durata celor prim, primelor o mie de zile în viața unui copil cauzează afecțiuni permanente. Asemenea, copii probabil că nu se vor bucura nici de venituri corespunzătoare, nici de o educație corespunzătoare, dacă ar, decât dacă ar fi primit o alimentație corespunzătoare. În lumea întreagă, aproximativ 175 de milioane de copii suferă de această problemă Uh, de aproape șapte ori uh, mai mult decât numărul total de copii sub 5 ani în Uniunea Europeană. Însă, uh, conform consensului de la Copenhaga, micronutrienții, vitaminele A, zincul, fierul, sare cu iod, toate relativ necostisitoare și ușor de livrat, e cea mai eficientă cale spre uh, uh susținerea bunăstării uh, globale. În 2005, în Peru, o țară în care aproximativ 40% din copiii din mediul rural suferă de acest deficit de creștere, guvernul a lansat un program de uh, nutriție, de alimentație în unele din uh, comunitățile cele mai sărace, cu rezultatul de o reducere de 10% din această uh, boală. Uh, mii de copii au putut să fie mai rezistenți la boli, uh, să aibă o educație mai bună și până la urmă să aibă o viață mai bună datorită parteneriatului nostru cu Uniunea Europeană, noi construim uh, capacitate pe termen lung pentru o securitate alimentară uh, în beneficiu a 50,5 uh, milioane de copii și mai mult de 10,5 de milioane de femei gravide în Africa și Asia. În nouă țări implementăm asemenea proiecte ca să reducem deficitul de creștere și să dăm copiilor un Uh, o șansă uh, uh, mai bună în viață. Echitatea și imunizarea merg mână în mână. Noi vaccinuri înseamnă că e mai ușor pentru noi să ajungem la comunitățile cele mai afectate. Și campaniile noastre globale de vaccinare, de exemplu, efortul final de a elimina poliomielita, nu pot avea succes fără ajutorarea acestor comunități. Acum noi ajutăm aproximativ 80% din copiii pe plan mondial cu vaccinări de rutină. Însă în fiecare an 2 milioane, 2 milioane de copii încă mor doar pentru că lipsește un vaccin de bază. E complet greșit această situație. Noi ajutăm 4 din 5 copii. Acum trebuie să ne concentrăm pe ajutorarea acestui cel de-al cincilea copil. Educația, sigur, e un alt, un alt domeniu unde progresul nostru depinde de capacitatea noastră de a-i ajuta pe cei mai nevoiași și unde succesul nostru va aduce dividende de durată și beneficii de durată. Știm că investițiile în educație reprezintă modul cel mai eficient eh, să ajutăm eh, națiunile să iasă din sărăcie, mai ales când e vorba de fete o fată care se bucură de educație va avea o viață mai bună, se va căsători, va supraviețui nașterii și își va educa proprii copii. Din 1990 am ajutat reducerea numărului copiilor neșcolarizați de la 113 milioane la 67 de milioane. Iată ce realizare. Majoritatea acestor 67 de milioane de copii sunt fete care nu, au acces la, nu aveau acces la educație din cauza discriminării bazată pe sex. Trebuie să ajutăm mai multe fete uh, să se bucure de școlarizare, fiecare copil trebuie să se bucure de educație și trebuie să facem mai mult decât să sporim calitatea educației lor după ce ajung în școală. Nicio națiune nu a devenit puternică sau n-a rămas puternică fără să facă asemenea investiții în capitalul uman. E esențial uh, pentru construirea unor societăți mai drepte. Cum a spus secretarul general al ONU acum câteva săptămâni, dezvoltarea nu este durabilă dacă nu este și echitabilă și nu este și în slujba tuturor. Astea sunt doar câteva din domeniile în care UNICEF uh, este activ pentru o mai bună acțiune, pentru o mai bună echitate, o mai mare echitate, dar uh, m-aș putea referi și la alte domenii, cum ar fi sănătatea, combaterea uh, SIDA, HIV și e sigur că e adevărat asta și pentru protecția copiilor din zonele de conflict Uh, abuzarea copiilor de către grupurile armate e greșită din punct de vedere moral și este și o încălcare a dreptului internațional. Noi avem mandatul uh, Consiliului de Securitate al ONU să monitorizăm, să raportăm asemenea abuzuri și uh, susținem guvernele în eforturile lor să demobilizeze și să reintegreze copiii afectați în comunități să le ofere educație și formare ca să-i ajute și să ajute și societățile din care aceștia provin. Poate că uh, niciunde nu există copii uh, mai vulnerabili decât în situațiile de urgență. Și sigur că uh, situația mm, cea mai disperată este în, astăzi în cornul Africii. Mai mult decât o urgență umanitară, e o catastrofă din punct de vedere al copiilor și am fost catastrofă cu bună știință. În Somalia, Etiopia, Kenya uh, și nu numai, zeci de mii de oameni au murit deja și mai mult decât 300 de mii de copii suferă de uh, malnutriție severă, gravă, și sunt în uh, risc iminent de uh, a deceda în câteva săptămâni. Însă epicentrul se află în Somalia, unde 4 milioane de oameni sunt într-o situație de nevoie extremă. În sudul Somaliei, un milion și jumătate de copii au nevoie de asistență umanitară imediată. Estimăm că aproximativ 200.000 de copii din Somalia suferă de malnutriție gravă și acută fără un ajutor urgent, uh, acești copii ar putea muri în curând, din păcate. În uh, zonele cele mai afectate din uh, Centru și sudul Somaliei, noi suntem activi cu tratamente împotriva malnutriției grave acute, acces la apă curată, imunizare, mai ales împotriva pojarului și cu alte servicii de sănătate și de protecție pentru copii și operațiile noastre sunt din ce în ce mai intense. Suntem recunoscători Uniunii Europene pentru sprijin. Până la ora actuală, statele membre UE ne-au ajutat cu aproape 68 de milioane de dolari, uh, s-au angajat cu alte fonduri, ECO uh, ne-a furnizat aproximativ 30 de milioane de dolari și considerăm că aproximativ jumătate din aceste fonduri nu au fost alocate uh, pe sector astfel încât noi ne-am putut bucura de cea mai mare flexibilitate pentru situațiile de urgență. Însă vă atrag atenția că situația în cornul Africii se va răutăți, pentru că criza încă n-a ajuns la vârf și dacă nu se vor registra recoltele uh, așteptate în uh, anul acesta, criza se va acutiza. Însă nu trebuie să ne descurajăm, ci să vedem asta ca pe o oportunitate și o obligație să salvăm, să salvăm viețile a cât mai multor copii. Noi ne mobilizăm resursele să încercăm să combatem această catastrofă, dar trebuie să ne gândim că efectele conflictelor și schimbărilor climatice vor continua să afecteze comunitățile cele mai vulnerabile, deși noi facem eforturi să, de, de prevenire și de pregătire. Sigur, asta e o provocare din ce în ce mai mare cu uh, climatul fina- uh, financiar actual. Uh, criza financiară ne-a forțat pe toți să strângem cureaua, dar am redus cheltuielile, însă nu trebuie să ne reducem și aspirațiile să ajutăm viețile copilor cele, celor mai vulnerabili. Eh, UNICEF-ul și-a redus cheltuielile nu prin reducerea programelor, dar am înțeles că fiecare euro poate ajuta să cumpărăm un vaccin sau un pat sau un manual școlar, ci am făcut reduceri la cartierul general și am încercat să devenim cât mai eficienți posibil. Trebuie să fim și mai responsabili de asemenea, asta înseamnă să fim mai transparenți Mm, Consiliul Executiv al UNICEF, uh, mă bucură să spun asta, a aprobat recent o decizie să permită organizațiilor interguvernamentale, cum e uh, Fondul Global, să aibă acces la rapoartele noastre interne de audit. De asemenea, le-am solicitat să aprobe un, o nouă măsură foarte importantă Asta înseamnă că aceste uh, rapoarte interne să fie puse la dispoziția publicului pe website-ul nostru până la sfârșitul lui 2012 sau chiar mai devreme. În uh, toate eforturile pe care tocmai vi le-am descris, uh, ne mândrim că suntem alături de comunitatea europeană și Parlamentul European într-o cauză comună, și anume drepturile copiilor. Nu putem avea succes în eforturile noastre dacă nu conlucrăm într-un parteneriat și în modul cel mai eficient posibil pentru copiii cei mai defavorizați. Și sper că și dumneavoastră sunteți la fel de mândri și ar trebui să și fiți, pentru că și contribuțiile dumneavoastră au avut un impact nu doar asupra UNICEF sau alte organi- altor organizații, ci uh, în sprijinul copiilor. Uh, așteptăm să lucrăm în continuare uh, foarte bine, să avem rezultate mai bune și să încercăm, sperăm, cu ajutorul dumneavoastră, să ajungem într-o lume în care copiii să poată trăi uh, în bunăstare. Mulțumesc. Dr. Lake. Președintele, mulțumesc, domnule doctor Lake. Iată o ce prezentare uh, completă și uh, foarte bine exemplificată. Acum, uh, reuniunea noastră, sigur, are ca președinte și de, pre, ca președinte și pe doamna Crețu, care este vicepreședinta Comisiei pentru Dezvoltare, uh, și îi dau cuvântul îi predau președinția pentru a prezida dezbaterea. Vă rog. Da, of course, also for me it's... Mulțumesc foarte mult. Pentru mine este o deosebită onoare să fiu copreședinte acestei audieri împreună cu dumneavoastră și mă bucură foarte mult că în aceste vremuri dificile, când conflictele erup peste tot în lume, să vă avem, domnule director general, aici în mijlocul nostru. În ultimii ani, uh, UNICEF uh, uh, a lansat multe cooperări cu noi în ce privește drepturile omului și în special drepturile copiilor. Am organizat manifestări comune în 2010, raportul DV privind drepturile copiilor și avizul privind exploatarea copiilor în muncă în Haiti au fost realizate tot prin colaborare cu UNICEF. Vreau Vreau să vă mulțumesc, domnule director, pentru această cooperare, pentru că cu toții știm uh, care sunt consecințele conflictelor. Cel mai mult suferă femeile și copiii în zonele de conflict, uh, în vremuri de război din, uh, în afară de lipsa de alimente, apare și lipsa de apă, de instalații sanitare, de medicamente însă ă, nu trebuie uitate și nici abuzurile absolut inumane care sunt comise în aceste ă, timpuri. Vreau să ne spuneți câteva lucruri și despre problema ă, răpirilor din ultima vreme, în special în contextul primăverei, primăverii arabe. adică inclusiv problema în care, situația în care femei și copii sunt obligați să adăpostească fugari și luptători în înarmați. De asemenea, ne interesează foarte, problema, foarte mult problema copiilor soldați care sunt recrutați cu forța pentru a lupta chiar în primele rânduri ale, ale frontului armat. Uh, după cum știți, Uniunea Europeană este, pe de-o parte, cel mai important uh, donor, dar nu întotdeauna își uh, exercită un rol de lider în aceste zone de conflict și în lumina principiilor transparenței și a responsabilizării, cred că este foarte important să ne afirmăm uh, punctul de vedere, pentru că știți, uh, țările acestea devin tot mai egoiste, tot mai uh, cu pretenții tot mai mari și trebuie să avem grijă ca banii pe care îi oferim pentru uh, copii să și ajungă la copii, la destinatarii uh, desemnați. În iulie 2011, 30 de copii au fost ținuți ostateci în Malaysia vrea, ne interesează ce se întâmplă cu acești copii, uh, ne interesează și situația celorlalte forme de abuz, în special celor din Irlanda din ultimele uh, decenii, abuzuri uh, fizice, sexuale și de altă natură. Deci, vedeți, domnule director general, există multe planuri în care putem colabora pentru a preveni agravarea situației în multe fronturi. Cam atât din partea mea. Vreau acum să lansez dezbaterea și să ofer cuvântul uh, colegilor mei uh, deputați. Deci, uh, doamnelor și domnilor membri al comisiilor AFET și DEVE, aveți cuvântul. Domnul Panțeri, vă rog. Grazie, grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Și sunt și eu foarte mulțumit de faptul că avem astăzi uh, alături de noi pe domnul director executiv al UNICEF, pentru că asta este o ocazie importantă să avem un schimb de opinii și eu consider că activitatea UNICEF este fără îndoială de mare importanță, pentru că dumneavoastră oricum sunteți o persoană uh, respectată și cunoscută în întreaga lume și sunteți capabili să mobilizați energii și resurse uh, pentru diversele programe de intervenții pe care dumneavoastră vi le-ați stabilit. Însă aș dori să vă întreb, domnule uh, Lake, ce părere aveți în legătură cu faptul că mm, subiectele despre care discutăm, din păcate, nu au doar o natură umanitară bună parte a affrontare sono a problemelor cu care vă ocupați sunt consecința directă a unor alegeri și acțiuni politice și dacă mi îngădui să spun așa, o societate occidentală care e dedicată exploatării excesive a resurselor cu adesea un adevărat jaf al resurselor. În continuu se spune că la scară planetară două treimi din resurse sunt uh, în mâinile unei treimi din populație. Deja, iată, vedem ca, unde este marea problemă. Eu cred așadar că o evaluare nu doar umanitară, ci și politică se impune, atât în legătură cu alegerile care se fac, cât și în legătură cu modelele de dezvoltare care au fost aplicate și care sunt sursa acestor dezechilibre. Și vă întreb dacă nu ar fi bine ca UNICEF-ul să se implice și mai mult în domeniul politic sau mai mult decât a făcut-o până acum. Atât în faza pregătirii oricărui fel de plan de intervenție, cât și în faza de punere în aplicare a acestor planuri. Pentru că, de multe ori, există impresia, sau bine, poate e o eroare de evaluare, că se intervine mai degrabă expos decât ex ante. Deci, Vreau să vă întreb dacă și dumneavoastră sunteți de acord cu existența acestei exigențe, să fiți mai implicați în platformele politice internaționale și dacă puteți să faceți o evaluare, dacă acest lucru deja se întâmplă sau care este starea actuală, care este situația actuală în legătură cu mai mare posibilitate de integrare, pentru că, pentru că activitatea dumneavoastră să fie utilă nu doar ulterior, ci să fie și o, o, un mijloc de prevenție a motivelor, a problemelor, mă scuzați, cu care ne confruntăm. Anybody else who wants to... Mai este altcineva care dorește să ia cuvântul? Domnule Broc, aveți cuvântul, poftiți. No. So... Se pare că nu e cazul. Uh, I will, I will give the, the... Sorry? But I can ask the question if you want. <laughs> Okay. <laughs> Domnul Broc, dar pot să pun o întrebare dacă doriți, doamna președintă, nicio problemă. Yes. Thank you very much. Uh, I would... Mulțumesc. Uh, aș vrea să adresez și eu o întrebare domnului uh, director executiv. Mă bucur să vă revăd aici. Cred că ultima dată ne-am văzut acum vreo 15 ani, dacă nu mă înșel. În prezent avem foarte multe discuții și urmează să ratificăm multe documente în relația cu state din Asia, unde în plan economic și comercial avem problema exploatării prin munca copiilor. Și vă întreb ce putem face noi în această privință, pentru că este interesul nostru comun al UNICEF-ului, al nostru și al Organizație Mondială pentru Muncă eh, să implementăm anumite măsuri prin care să eh, combatem acest fenomen. De foarte multe ori în Uniunea Europeană eh, urmărim și respectăm anumite standarde în contractele și acordurile noastre comerciale dar nu verificăm în ce măsură statele terțe aplică standardele pe care, asupra cărora convenim. Poate că nu ne achităm așa cum ar trebui de acest rol de urmărire, de monitorizare a problemelor și vă întreb cum puteți să ne sfătuiți, să ne ajutați să facem mai bine. Thank you. I think uh, Mrs. Uh, Lockbill. Mulțumesc. Mulțumesc. Crezi că doamna Lockbiller, care este vicepreședinta subcomisiei pentru drepturile omului, dorește să intervină? Poate dorește să tragă concluziile în urma acestei dezbateri. Sau poate doriți să răspundeți înainte? Domnule Lake, nu știu. Yes, maybe the first Mr. Lake to respond to the questions and, and then uh, dacă doriți să răspundeți la întrebări, vă rog. Thank you very much. Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru aceste întrebări uh, interesante și diverse. Într-adevăr, întrebarea dumneavoastră de natură generală în legătură cu ce face și ce nu face UNICEF-ul. UNICEF-ul este singura agenție a Națiunilor Unite care lucrează acum în Somalia Centrală. Suntem o agenție care realizează campanii în zone din Afganistan unde nimeni altcineva nu îndrăznește să se ducă. Împotriva poliomelitei. Și lucrăm în țări unde există dificultăți politi politice foarte grave și aceasta face ca Uniunea Europeană să nu poată interveni în mod direct, de exemplu în Zimbabwe sau în alte țări dificile din punct de vedere politic. De aceea este atât de important ca UNICEF-ul să-și mențină statutul său de agenție nepolitizată și să fie percepută ca atare. Pe de altă parte, Aveți dreptate atunci când spuneți că e greu de separat politica de nepolitică, pentru că, după cum știți, deciziile de natură politică au consecințe foarte mari asupra altor aspecte, cum ar fi, de exemplu, drepturile copiilor și munca noastră. De aceea, suntem într-o continuă dezbatere pentru a vedea unde există acea demarcare între politic și nepolitic și nu există o frontieră foarte clară. Ceea ce încercăm noi să facem este să avem o poziție clară, așa aceasta inclusiv în forurile politice, astfel încât să nu dăm dovadă de partidism și să nu uh, se reflecte un rezultat uh, ca urmare a activității politice în loc de un rezultat cerut de drepturile copiilor. Și aș vrea să vă dau un exemplu în acest sens. Eu unul sunt foarte îngrijorat și cred că toată lumea la UNICEF este îngrijorată în legătură cu deciziile care vor fi luate în contextul actualei crize financiare. Aceasta atât în Europa, cât și în întreaga lume industrială și poate și mai mult în țările din grupul G20 și multe altele și felul în care va afecta aceasta politicile de dezvoltare. Aceasta este o chestiune foarte largă. Cred că există un pericol real ca îngrijorările să fie atât de mari pe termen scurt, încât investițiile în proiecte de infrastructură care creează locuri de muncă și mai departe să fie foarte mari și să se lase deoparte investițiile esențiale în sectorul social, în capitalul uman, investiții în sănătate, educație pentru cetățeni și în special pentru copii. Pentru că dacă aceste investiții scad, aceasta va avea consecințe deosebite asupra viitorului societății. Și așa cum spuneam în comentariile mele inițiale, cred că istoria ne-a demonstrat că nu putem asigura o creștere durabilă și o dezvoltare durabilă dacă nu avem și una echitabilă care să fie împărțită pentru întreaga societate prin aceste investiții în educație, în sănătate pentru toată societatea, nu doar pentru elitele acesteia acea parte, acele categorii sociale care acaparează practic consumul, cum spuneați și dumneavoastră. Deci este o chestiune politică, bineînțeles. E vorba aici nu doar de justiție și de echitate, ci pur și simplu de politici economice solide, de investiții în viitor, în domeniul sănătății, al educației și pentru copii. Și mesajul nostru este transmis peste tot unde putem și profit de această ocazie pentru a o face și aici. Aceasta are legătură de altfel și cu întrebările pe care le-ați pus la începutul dezbaterii noastre, în legătură cu utilizarea copiilor în conflicte, copii ostatici și așa mai departe, recrutarea copiilor soldat în Somalia. Am făcut o declarație pe această temă în urmă cu câteva luni, de altfel. Și uh, uciderea copiilor cazul celor doi copii care au fost uh, uciși în Yemen recent, de asemenea situația copiilor din Siria și așa mai departe. Și aici UNICEF-ul trebuie să fie foarte atent, pentru că, pe de o parte, mandatul nostru din partea Consiliului de Securitate este un mandat care a fost extins prin uh, rezoluția 1998, uh, extins recent. Acest mandat arată că că um, avem niște avantaje în cazul în care lucrăm pentru copiii școlarizați. Interesul nostru este, pe de o parte, să facem procesul de monitorizare și de raportare, un lucru esențial atunci când e vorba de munca copiilor, de exemplu, în centrul Asiei, în Asia Centrală, facem acest lucru. Deci, monitorizarea și raportarea sunt un obiectiv. Pe de altă parte, lucrăm îndeaproape cu reprezentantul special pentru copii Radica Ramaslani și după aceea ea își elaborează rapoartele pe baza informațiilor noastre. O a doua funcție este aceea de a coopera cu guvernele pentru a elibera, de exemplu, copii soldați, pentru a-i ajuta pe copii, de exemplu, în uh, Congoul de Est, pentru a-i ajuta societate prin formare specifică și așa mai departe. Trebuie să facem ambele lucruri și aceasta înseamnă să ajungem la un echilibru foarte delicat între acel proces de monitorizare necesar și capacitatea de a lucra în continuare cu copiii și de a avea grijă de copiii soldați. Noi suntem practic principalul garant al Convenției pentru drepturile copiilor și întotdeauna am susținut aceste drepturi. În peste 150 de țări din lumea întreagă, inclusiv în Europa și în America de Nord, am făcut declarații, am elaborat rapoarte în legătură cu copiii și acolo unde a fost cazul unde am crezut că drepturile lor sunt încălcate. Însă acest lucru trebuie să-l facem în așa fel încât să ne putem continua programele noastre în beneficiul copiilor în toate aceste țări. Pentru aceasta e nevoie de oarecare diplomație. Și, deși arătăm clar că noi uh, susținem normele și principiile drepturilor copiilor, trebuie să facem acest lucru în așa fel încât să putem acționa peste tot în lumea întreagă. Pentru că altfel, în felul acesta susținem acțiunile pentru copii. Și dacă UNICEF-ul ar pierde această capacitate, aceasta ar fi o adevărată problemă pentru drepturile copiilor, pentru că de multe ori, în multe țări sau regiuni dificile, suntem singurii care putem acționa în acest sens. Cred că aceasta răspunde în mare măsură întrebărilor dumneavoastră și problema instituționalizării copiilor. Aceasta este o problemă uh, foarte grea, în special în estul Europei. Și considerăm că această instituționalizare a copiilor, în special a copiilor de vârstă mică, reprezintă practic o încălcare a Convenției Drepturilor Copiilor, pentru că acolo se vorbește de interesul copilului și în niciun caz acest proces de instituționalizare nu este în interesul copilului dacă îl comparăm cu alte contexte în care ar putea trăi, de exemplu, într-un context de familie sau, sau alte, alte situații diferite. Cred că am răspuns cât de cât la toate întrebările dumneavoastră și încă o dată în legătură cu Asia Centrală și acolo lucrăm cu Organizația Internațională a Muncii și dorim să cooperăm cu Serviciul de Acțiune Externă la fața locului. Pentru că situația noastră ne permite, în general, să vedem cum s-au implementat programele atâta timp cât lucrăm cu guvernele, cu mediul de afaceri și aceasta pentru a preveni o încălcare flagrantă a drepturilor acestora. Mulțumesc! Mrs. Lockbiller. Mulțumesc și acum doamna Lockbiller, doamna vicepreședinta subcomisiei pentru drepturile omului, vă rog, puteți să trageți concluziile. Mulțumesc! Am înțeles că eu trebuie să trag concluziile în urma acestei dezbateri. Aș vrea în primul rând să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici, pentru dezbaterea pe care am avut-o. Cred că a fost o dezbatere plină de informații și impresionantă în același timp. Impresionantă pentru că UNICEF-ul, UNICEF face foarte mult. Dumneavoastră v-ați centrat pe comunitățile cu venituri mici, în special pe uh, situația copiilor. Nu știu cine ar putea ridica un semn de întrebare în acest domeniu, pentru că aceasta este cea mai bună investiție pe care o putem face. O treime din populația lumii este reprezentată de copii, este o parte foarte mare a societății noastre și, de asemenea, a viitorului nostru. De asemenea, ne-ați impresionat m-ați impresionat pe mine și m-ați făcut să-mi fie rușine, practic, încă o dată, pentru că mi-am dat seama că noi, societatea, facem atât de puțin și cu investiții foarte mici am putea face atât de mult, de exemplu pentru eradicarea unor boli, pentru îmbunătățirea uh, situației nutritive a mai departe. Și dacă comparăm situația, de exemplu, cu ce se întâmplă cu Statele Unite în Uniunea Europeană, suntem oarecum la începuturi. Pentru că doar în primăvara acestui an Uniunea Europeană a reușit să, adop- să adopte o nouă strategie pentru drepturile copilului. Deci, cred că ar trebui să creștem mari, să spun așa, ținând cont și de expertiza și de susținerea dumneavoastră. Bineînțeles că subcomisia pentru drepturile omului de aici de la Parlament, în toate rezoluțiile sale, a subliniat importanța copilului și a creșterii și a dezvoltării armonioase a acestuia. Și avem de asemenea un ghid în legătură cu încălcările drepturilor omului și de asemenea cu situația copiilor soldat. Știu că la Națiunile Unite se folosesc astfel de instrumente care sper să fie îmbunătățite. Vreau să vă mulțumesc de aceea. Încă o dată am înțeles că că ECO oferă în jur de 30 de milioane de dolari anual. Sperăm că această susținere financiară să continue și poate chiar să fie și mai mare. Vă mulțumesc! Let's start the last uh, point on our agenda. <clears throat> Trecem la ultimul punct de pe ordinea noastră de zi și anume uh, dezbaterea noastră privind uh, măsurile restrictive ale Uniunii Europene în zone anumite zone politice. Este punctul 14 de pe ordinea noastră de zi. Întâi vom da cuvântul domnului Watson, apoi doamnei Portela, după care urmează o dezbatere comună. Astfel putem economisi puțin timp și vom putea în același timp să acoperim toate temele. Deci, fără alte întârzieri, Graham Watson, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În acest raport încerc să mă folosesc de o pârghie uh, recent conferită Parlamentului de uh, tratamentul de la Lisabona, tratatul de la Lisabona, îmi cer scuze, cu toate că înțeleg că uh, ar trebui să ne adresăm Consiliului Comisiei și altului reprezentant în concordanță cu competențele noastre. Evident, uh, uh, domnule președinte, știți și noastră că în dreptul internațional nu există o definiție uh, univocă pentru termenul de sancțiune, cu toate că sancțiunile sunt cele mai importante instrumente prin care putem exercita anumite presiuni politice. Însă, sancțiunile sunt întotdeauna folosite atunci când trebuie să impunem măsuri restrictive. Uh, încercăm să formulăm sancțiuni astfel încât să le țintim clar pe persoane, pe elite, pe, realizând liste negre, uh, mai degrabă decât să impunem uh, embargouri economice. Și uneori trecem dincolo de sancțiuni convenite la nivelul Națiunilor Unite. Dar Uh, ca Uniunea Europeană niciodată n-am avut o politică consecventă în domeniul sancțiunilor, cu toate că Comisia pentru uh, Securitate a invitat Comisia pentru discuții la acest nivel. Um, astfel, se întâmplă că uneori națiunile, uh, Uniunea Europeană aplică sancțiuni unilaterale altele decât cele admise și recunoscute de ONU evident cu un, încercând să uh, prevadă impactul pe care aceste măsuri le vor uh, avea. Um, sigur că este dificil uh, să vezi impactul um, atunci când nu ai valoarea, obiecte măsurabile și obiective măsurabile, cum ar fi, de exemplu, bunuri și active în bancă ale unor elite de dictatori. Dacă însă sancțiunile noastre ar fi proactive mai degrabă decât reactive, atunci am putea să uh, inducem modificări democratice prin așa numitele soft powers, prin competențe care, eh, și, și acțiuni care, în cadrul unei politici proactive, ar uh, genera noi capacități care, la rândul lor, ar schimba sistemele curente. unul din obiectivele sancțiunilor UE de până acum a fost să descurajeze guvernele uh, să continue cu practicile uh, restrictive, nedemocratice. Să ne gândim la Birmania, la coasta de Fildeș, la Zimbabwe, de exemplu dar uh, mă întreb de ce nu aplicăm sancțiuni tuturor regimurilor care sunt nedemocratice, cum ar fi Arabia Saudită sau Singapore. Și tocmai din cauza aplicării neconsecvente a acestor măsuri, avem o problemă de credibilitate la nivelul Uniunii Europene și acest lucru efectează și eficacitatea măsurilor uh, propriu-zise nu spun că sunt un expert al unor sancțiuni și uh, aș uh, primi oricând cu mare plăcere sugestiile colegilor și experților pe această temă. Însă, cred că ar folosi foarte mult Uniunea Europene dacă ar avea o politică în ce privește sancțiunile. Înțeleg că voi, va trebui să extind memorandumul explicativ uh, la raportul meu. Chiar am formulat uh, două amendamente la propriul meu raport, adică includerea, unul privește drepturile um, uh, umane în uh, acordurile comerciale uh, internaționale. Pe de altă parte, uh, o, un alt amendament care vizează evaziunea, eludarea sancțiunilor. Deci, avem nevoie de definiție clare pentru situațiile în care se pot aplica Uh, măsuri restrictive, cum trebuie să alerte acestea, care este uh, contextul politic în care ele sunt admisibile. Acest lucru este necesar pentru a avea o politică de sancțiuni eficace și presupune evident să aplicăm regulile în mod uniform și uh, echitabil, să vorbim cu toții pe un singur uh, glas. În a- și, în ultimul rând, trebuie să uh, uh, asigurăm că între Comisie și Serviciul de Acțiune Externă al Consiliului uh, apare o coerență mai mare. Trebuie ca în plan intern, dar și în plan internațional, să obținem um, sprijin pentru un nou regim al sancțiunilor pentru a putea ținti mai clar Uh, acele regimuri asupra cărora vrem să le aplicăm. Uh, sigur că puteți să spuneți că această politică a sancțiunilor ar putea fi o un fel de politică uh, externă etică, dar important este ca principiile care stau la baza emiterii sancțiunilor să fie utilizate cu maximă consecvență. Președintele, mulțumesc. Într-adevăr, ați recunoscut foarte bine că există o foarte mare plajă de, de varietăți de sancțiuni și de moduri de aplicare a acestora. Um, acest lucru nu privește doar Uniunea Europeană, așa cum am spus-o și ieri în dezbatere. Națiunile Unite au, de exemplu, alt regim și cu toată altă poziție în problema în privința Siriei ca și noi. Și acum dau cuvântul doamnei Portela pentru prezentarea ei. Vă rog. So the, the resolution is concerned with the... Mulțumesc. Sigur, asta are legătură cu uh, sancțiunile aplicate de Uniunea Europeană, dar noi uh, suntem interesați și de eficiență din punct de vedere științific. Problema e să vedem dacă sancțiunile vor fi mai vizibile publicului european, dacă vor da rezultate. Cu alte cuvinte, nu e suficient să impunem sancțiuni, ci acestea trebuie să și funcționeze. Uh, pentru aceasta aș sugera un număr de reforme. În primul rând, uh, obiectivele sancțiunilor să fie mai bine specificate în documentele respective. Pozițiile comune explică îndeoseb motivele sancțiunilor și nu obiectivele lor specifice, intenția care stă în spatele lor. O mai bună claritate în definirea obiectivelor e necesară pentru că acestea trebuie să poată servi uh, cuantificărilor Apoi, în al doilea rând, rezoluția solicită ca efectele sancțiunilor să fie măsurabile. Însă efectele sancțiunilor nu ar trebui să fie doar măsurate după ce sancțiunile sunt impuse, ci ar trebui să fie examinate înainte. Să se facă o evaluare de impact pentru ca sancțiunile să fie astfel gândite ca să fie cele mai eficiente. O evaluare în prealabil e necesară pentru a optimiza uh, aceste sancțiuni. Acestea trebuie să includă o analiză de tip economic și societal și uh, a modului în care măsurile țintite ar putea aplica anumite sectoare economice și ale societății și uh, să vedem și cum elitele din țările respective ar fi afectate. Deci, cu alte cuvinte, care măsuri ar avea, uh, care anume efecte uh, și asupra populației și gradul de susținere de care s-ar bucura de asemenea uh, elitele în urma sancțiunilor. Apoi, o uh, clauză de caducitate ar trebui însoțită de un proces de comunicare cu liderii țintit, ca aceștia să fie întotdeauna conștienți că trebuie să facă anumite lucruri ca sancțiunile să fie ridicate. Uh, și, sigur, întotdeauna trebuie acestea să fie convinși că Uniunea Europeană îi va ajuta dacă ei respectă uh, ce li se solicită. Exist, uh, trebuie să, există un mecanism de monitorizare în relațiile cu țările ACP și acesta funcționează. Uh, se vorbește acolo de susținerea ajutorului pentru dezvoltare, conform articolului 96 al acordurilor de acotonu to the CFSP sanction. Asta se, acest uh, sistem se poate aplica și în alte părți ale lumii, desigur. Și apoi, în final, uh, există actualmente două unități mici, una la Comisie și a doua la Serviciul de Acțiune Externă care se ocupă de sancțiuni. E bine, aceste unități ar trebui uh, contopite, unite pentru rezultate mai bune și a se, pentru a se crea sinergie pentru mm, o capacitate consolidată trebuie implicați experți externi care să ajute la evaluările de impact ex ante și ex post. Mulțumesc pentru atenție. Thank you very much. But, uh... Președintele, mulțumesc. Da, poate... Usually this is the... Uh, anyway, thank you very much. Uh, I think you know now that... Poate că acum știți că există un număr de raportori din umbră, precum și alți colegi care doresc să ia cuvântul, dar și aș dori să o invit pe doamna Iegles la microfon. Domnule președinte, vă mulțumesc. Vreau să mulțumesc și celor doi antevorbitori. Această inițiativă este o inițiativă foarte importantă pentru noi și cred că ne-ar prinde bine să uh, adoptăm uh, cu un maxim control asupra fondului problemei această, acest uh, text, să participăm cu toate competențele pe care le avem, chiar și în virtutea tratatului de la Lisabona, la deciziile politice pe această temă. Am câteva întrebări care cu siguranță vor fi dezbătute și în dezbatere și care vor fi soluționate și prin unele amendamente. Mie, de exemplu, îmi lipsește o definiție clară pentru regim autoritar. Domnul Graham Watson spunea că există o inconsistență în aplicarea diferitelor definiții a utilizării termenelor adică există o inconsecvență în tratamentul pe care îl oferim unuia sau celaltui altui regim pe care îl numim noi autoritar. Dar trebuie să ne gândim că prin sancțiunile noastre putem avea un impact negativ și asupra populației civile. De aceea trebuie să fim preocupați de reducerea pe cât se poate acestor efecte negative. Nu trebuie doar să cerem uh, doar scenarii, ci să propunem în paralel și scenarii de transformare, de restructurare, de ieșire din impas. Și mă întreb ce rol ar putea să-și asume Parlamentul European? Să cooperăm, de exemplu, la monitorizarea situației, să am putea oare participa la punerea în aplicare a sancțiunilor Domnule Watson, eu o să vă susțin uh, neapărat în uh, solicitarea dumneavoastră ca uh, problema drepturilor omului să fie inclusă în toate tratatele comerciale. În prezent, de exemplu, negociem acordul comercial cu Marocul și suntem într-o fază destul de avansată. Însă, dacă vrem să includem și componenta drepturilor omului, atunci trebuie să ne grăbim. Nu avem voie însă să aplicăm standarde duble sau multiple. Nu putem spune, a, asta e o țară uh, pretenoasă și atunci a, suntem mai iertători și în cazul altei țări uh, nu mai aplicăm aceleași uh, reguli. Deci trebuie să avem o orientare foarte clară pentru toate situațiile. De asemenea, în cazul sancțiunilor trebuie să avem grijă ca sancțiunile să nu întrerupă dialogul, în ciuda sancțiunilor să păstrăm dialogul și să păstrăm contactele care să facă posibilă refacerea unei țări, democratizarea ei, restructurarea societății în ansamblu. Deci întotdeauna sancțiunile trebuie să nu excludă dialogul. Și nu în ultimul rând trebuie să încercăm să uh, facem în așa fel încât nici statele membre ale Uniunii Europene să nu aplece standarde duble. Deci toată lumea trebuie să înțeleagă ce sunt regimurile autoritare și toată lumea trebuie să știe care sunt situațiile, premisele, condițiile în care se poate uh, solicita uh, impunerea de sancțiuni. Vă mulțumesc foarte mult pentru această primă dezbatere și mă bucur încă de pe acum să colaborez cu dumneavoastră. Please. Mulțumesc, domnul Zala. Thank you. The reporter, Mr. Watson. Mulțumesc. Raportorul, domnul Watson, spunea că nu este specialist în aceste chestiuni, însă eu unul cred că raportul este bine gândit bine făcut și structurat. Aș vrea să fac trei comentarii la momentul acesta. În primul rând, Întotdeauna există problema acestei lipse de unități între statele membre, pentru că anumite state membre de multe ori au legături comerciale privilegiate din punct de vedere istoric sau din alte motive cu aceste uh, regimuri problematice din lumea întreagă și aceasta subminează capacitatea Uniunii Europene de a aplica sancțiuni în mod coerent. Raportul cred că recunoaște existența acestei probleme și propune o soluție la aliniatul 1 pentru a stabili criterii cuantificabile și riguroase atunci când e vorba de aplicarea unor sancțiuni. S-a menționat aici și definiția regimurilor autoritare, care este problematică, există și altele. Dar oricum, cred că această sugestie este foarte bună dacă condițiile pentru aplicarea sancțiunilor vor fi mai clare și atunci va fi mai greu pentru statele membre să obstaculizeze aceste politici, lucru care se întâmplă de multe ori sancțiunile Uniunii Europene ar fi mai coerente, universale, mai extinse și nu atât de selective așa cum se întâmplă acum. Sunt de asemenea în general de acord cu raportorul, dar n-ar trebui să uităm că e vorba de un, uh, o problemă aici. Dacă sancțiunile sunt automate, atunci putem pierde un grad de flexibilitate pe care îl avem în aplicarea lor. Uneori, o aplicare selectivă este necesară pentru atingerea obiectivelor noastre. Aceasta este parte a politicii și a um, unei atitudini diplomate. Deci ar trebui să păstrăm un anumit grad de flexibilitate pentru utilizarea sancțiunilor, în special promisiunea ca aceste sancțiuni să fie ridicate. Acesta este un instrument foarte bun pe care îl utilizăm cu anumiți dictatori. Sunt sceptic referitor la definiția regimurilor autoritare. Nu știu dacă vom reuși să facem față acestei situații, dacă vom reuși să cooperăm cu acești dictatori, acest lucru ar fi foarte bun pentru noi. Flexibilitatea este un instrument foarte bun pentru negociere. Două comentarii succinte. În legătură cu interdicția a admiterii la facultate a unor lideri din partea regimurilor autoritare. Cred că nu este o abordare foarte etică și cred că dacă interzicem vizele, atunci cred că problema e rezolvată, pentru că fără viză nimeni nu poate vine să se înscrie la școală. Știu uh, ce s-a întâmplat cu acest scandal uh, cu accesul la universitățile de la Londra în Statele Unite. Dar trebuie să ne dăm seama că există și semne pozit- semnale pozitive, pentru că atunci când copiii dictatorilor, nu contează exact de unde, studiază în țările europene sau în Statele Unite, de multe ori ei reprezintă după aceea liderii schimbărilor, ale, ai reformelor. Bineînțeles că nu avem prea multe exemple de acest fel, dar n-ar trebui să vedem contextul general. Un ultim comentariu pe care vreau să-l fac. Principalii funcționari și vreau să discut aici o problemă specifică, pentru că principalii funcționari ai acestor regimuri au un control personal asupra activelor statului. În multe țări, în special în țările bogate din punct de vedere al resurselor energetice, și de multe ori aceste resurse sunt depuse după aceea în băncile americane. Eu înțeleg foarte bine că există aici o problemă juridică Însă, cred că Uniunea Europeană ar trebui să găsească o modalitate pentru ca aceste fonduri care sunt obținute pe căi îndoielnice să fie supuse sancțiunilor. Nu știu exact cum, însă există această problemă și noi trebuie să o abordăm. Poate lucrând împreună vom reuși să găsim o soluție pentru această problematică atât de actuală și totuși foarte specială. Mulțumesc! Doamna Leising. Ja, vielen Dank. Ich kann mich kurz fassen, weil die... Mulțumesc. Ă, majoritatea argumentelor sau observațiilor pe care am vrut să vi le prezint ă, au fost deja prezentate de antevorbitori și inclusiv de domnul raportor, de aceea voi fi foarte succintă. Unele din rezervele pe care le am față de acest raport uh, sunt recunoscute chiar de raportul uh, uh, prezentat. Chiar dacă nu sunt soluționate mm, așa cum mi-aș dori eu. Și eu îmi doresc o definiție exactă a regimurilor autoritare, a dictaturilor. Sancțiunile pot fi un instrument eficace dar le dau dreptate și acelora care spun că uneori, pe lângă efectele dorite ale sancțiunilor, pot apărea și efecte secundare nedorite și trebuie ca impactul acestora să fie foarte bine analizat uh, înainte de aplicarea sancțiunilor pentru a nu afecta societatea civilă. Există de altfel și un anume potențial de abuz în legătură cu sancțiunile, adică uh, ca în relația cu anumite regimuri care sunt uh, pretenoase cu Uniunea Europeană sau care sunt importante pentru Uniunea Europeană uh, din punct de vedere strategic, sancțiunile să fie, fie aplicate diferențiat față de alte cazuri. Chiar și domnul raportor a spus acest lucru. Ce se întâmplă, de exemplu, cu Arabia Saudită, cu Bahrain, cu Uzbekistanul? Trebuie așadar să ne străduim să obținem criterii obiective pentru definirea regimurilor autoritare, a dictaturilor și să uh, oferim o listă foarte clară, afirmativă a acestor regimuri, pentru ca nimeni să nu se îndoiască de apartenența unui regim la această categorie. În rest, mă alătur celor spuse de ceilalți colegi și mulțumesc pentru cuvânt. Domnul Kellen. Thank you very much, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-l felicit pe domnul Watson pentru această inițiativă, care este o urmare logică a primăverii arabe. ar trebui să trimitem în primul rând un mesaj politic din partea Parlamentului European. Coerența înseamnă și credibilitate. Uniunea Europeană nu poate fi un adevărat actor global dacă nu este coerentă și nu își uh, susține valorile comune în politica sa. Este și o chestiune de autorespect dacă ținem cont cu seriozitate de valorile noastre sau nu. Așa cum spunea colegul Watson, dimensiunea etică ar trebui să fie o parte integrantă a politicii noastre de securitate comună. De altfel, abordarea de tip sancțiuni ar putea fi un stimulent deosebit pentru a face progrese în această politică de securitate comună externă, în special prin transmiterea unui mesaj foarte clar prin reprezentantul nostru al uh, politicii de securitate comună, pentru a aborda aceste chestiuni în mod foarte serios, nu doar formal. Aceasta ar putea fi și o soluție împotriva bilateralismului care este promovat de anumite țări. Cred de aceea că ar trebui să prezentăm niște criterii clare și cred că e nevoie de o mai mare eficiență în ceea ce privește aplicarea restricțiilor. Cred că pentru Belarus, de exemplu, acest lucru l-am reușit, și anume să nu afectăm populația civilă, ci să ne îndreptăm sancțiunile către elita care se află la putere. Referitor acum la definiția regimurilor autoritare, sunt de acord cu doamna Iecle. Cred că trebuie să lucrăm asupra acestei definiții. Însă, oricum ar fi, teama de a avea probleme cu relațiile noastre cu țările terțe ar putea fi um, contrarestată dacă am avea o politică comună externă. Aceasta ne-ar aduce beneficii și nouă și populației din statele terțe. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Butikoifer. Domnule președinte, mulțumesc. Uh, Raportare din umbră pentru grupul meu este doamna Kronberg și pe ea o reprezint aici. Însă ce spun eu este părerea mea personală și poate nu părerea uh, dumnea ei. Am uh, dificultăți, rezerve uh, față de aceea care și solicită definiri clare, definiții clare în acest raport. Nu cred că domeniul politicii externe poate opera cu definiții foarte clare. Nu cred că se poate se pot obține se pot obține rezultate cu definiții rigide. În politica externă cred că trebuie să fim în măsură să apreciem circumstanțele specifice ale unui caz și să ținem cont de ele în, atunci când a, stabilim anumite a, măsuri. Dacă definițiile vor fi suficient de laxe pentru a putea fi aplicate în toate cazurile, atunci definițiile vor fi prea slabe. Dacă însă le vom formula prea restrictiv, atunci nu ne vor folosi. Și tocmai de aceea cred că nu vom ajunge prea departe dacă vom trata uh, în aceeași manieră toate cazurile care se subscriu unei anumite definiții. Statele Unite arată cum poți să fii un așa numit global player tocmai aplicând standarde duble. Și China o face și chiar noi o facem în uh, Națiunile Unite, în uh, uh, europene au practicat standarde duble în multiple situații. Cred că critica adusă acestor standarde duble este corectă, este justificată, numai nu cred că aceste duble standarde pot să fie eliminate din lumea noastră doar prin uh, includerea unor definiții rigide în textele noastre. Apoi, în ce privește regimurile autoritare, lideri autoritare, ce uh, considerăm că trebuie să facă uh, parte din aceste definiții. Adică trebuie să distingem între dictatură și regim autoritar. Rațiunea politică externă o cere. Nu vreau să nu vreau să băgăm tot într-o singură oală a regimului autoritar. Da? Nu, sunt, sunt realități diferite. Nu putem să le tratăm sub un singur titlu generic. Și la a treia observație. Literele V, W și X din raport care tratează problema consecințelor uh, aplicării acestor sancțiuni. Cred că literele V, uh, W și X uh, propun tocmai aplicarea unor standarde duble. Nu putem sancționa persoanele fizice rude ale unor dictatori. Deci ce se întâmplă dacă un frate al unui dictator, dictator trăiește în Uniunea Europeană, dar s-a distanțat de acesta? Eu cunosc personal astfel de cazuri. Deci, pur și simplu pentru faptul că cineva e rudă cu un dictator, nu, nu putem să-l sancționăm și pe acesta. Nu cred că este corect. Și acum, ultima observație. Cred că la litera AE, coercive diplomacy este un termen cu care uh, ne depășim oarecum posibilitățile. Sigur că trebuie să ne angajăm pentru respectarea dimensiunii drepturilor umane în toate Uh, uh, toate acordurile noastre, dar cred că este o, o exagerare uh, clară să vorbim de coercive diplomacy, nu putem să ne permitem așa ceva. Avem oarecare influență, putem să ne o încercăm, să ne, să ne o exercităm, dar pentru coercive diplomacy nu avem noi resurse. Mulțumesc. Balance here between some... Mulțumesc, spune președinte. Trebuie să găsim echilibrul între anumite principii care ne oferă credibilitate în legătură cu uh, reclamarea unor valori uh, pe care noi le considerăm ale noastre, pe de altă parte trebuie să fim flexibili. Și uh, raportorului revine uh, sarcină de a găsi această linie a echilibrului. Mulțumesc, doamna Salavracos, acum. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Mulțumesc, domnule președinte. Conform, eh, eh, Lord Graham Watson este un prieten al meu și indiferent ce îmi citește Graham Watson, eu semnez, fără să mă uit în text. Însă, mi-am încălcat uh, acest uh, principiu și am citit raportul. Și pot să vă spun că raportul mă mulțumește foarte mult. Vorbește de o mai bună coordonare în statele, între statele membre, de aplicarea sancțiunilor cu același glas, de demersuri care sunt menite să salveze și chiar să crească credibilitatea noastră și e vorba de informații pertinente în legătură cu, cu regimurile autoritare. Și eu sunt de părere în ce privește aceste regimuri că trebuie să uh, uh, evităm definițiile clare pentru că da, odată ce noi definim ce este un regim autoritar, atunci oferim în același timp posibilitate acelui regim să uh, eludeze această definiție, să nu se mai încadreze în această definiție. Și atunci și percepția noastră asupra regimului autoritar ar fi una foarte limitată. Da? Cred că cred că London School of uh, Economics uh, uh, nu a aplicat o definiție foarte riguroasă a asistenței financiare când a acceptat bani de la regimul lui Gaddafi din Libia. Da? Dar dacă avem criterii juridice foarte clare. Uh, mă întreb ce se întâmplă cu acele regimuri în care dictatorii, liderii autoritari au venit la putere în condiții de legalitate, cum a fost și Hitler și alții după uh, el. Deci, uh, legitimarea prin alegeri este deja o, un prim lucru în care am putea să ne împotmolim. Deci, în ce privește aceste definiții, trebuie să fim foarte precauți. Iar în ce privește sancțiunile economice eh, aplicabile eh, în virtutea dreptului internațional, aplicabile în temeiul acordului, tratatului de la Lisabona, aici eh, ne mișcăm într-o zonă în care se aplică principiul subsidiarității. Eu cred că am putea să realizăm o mai bună coordonare între statele membre în a crea o a, a, a defini o politică coerentă a Uniunii ca atare și cu obiectivul de a crește credibilitatea și prestigiul uh, internațional al UE. Înțeleg acum ce vrea raportorul, uh, înțeleg care sunt problemele asupra cărora trebuie să reflectăm, dar să nu uităm că tema este extrem de delicată, indiferent de unde o uh, Uh, privim. Și chiar dacă uh, uh, chiar dacă nu intenționăm să o facem, foarte repede ne putem frige. Pentru că, până la urmă, acești lideri autoritari dispun de milioane, de zeci de milioane pe care, eh, eh, care nu, niciodată nu mai ajung la, la poporul care ar trebui să beneficieze, eh, la populația care ar trebui să se bucure de ea. Deci este vorba aici de sume care prin, ca, prin însumarea lor poate să dezechilibreze inclusiv economia mondială. Deci cunoașteți exemplul dictatorului Marcos din Filipine, Deci uh, bani, uh, capitalul cumulat uh, al, al acestor dictatori echivalează aproape cu datoriile în plan global ale statelor. Deci este vorba de sume care sunt depuse în undeva în anumite bănci. Și o mare parte din aceste sume ale depozitate sunt uh, sume care au fost depozitate în, de aceste regimuri autoritare. Uh, deci vorbim de o raport de 30% din toate depozitele eh, care, care sunt eh, depuse de regimuri care eh, am putea să le considerăm autoritare. Mă întreb cum putem să tratăm această problemă cu maximă responsabilitate. Iată, și primăvara araba ne-a arătat că aceea cu care noi colaborăm în Uniunea Europeană sunt de adesea criticați ca și uh, ca și uh, fiind autoritare, ca fiind autoritare. Da? Până la, uh, până la evenimentele din uh, piața Ahrir, Uh, noi n-am considerat că uh, Egiptul ar fi fost un regim autoritar, nici că Gaddafi ar fi fost un uh, lider autoritar. Deci, haideți să discutăm serios aceste probleme și să încercăm să vedem ce corespunde realității și ce nu. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc președintele, cele mai, în cele mai multe cazuri, băieții buni devin băieți răi și în ceva mai puține cazuri, Eh, cei răi devin, ce, devin buni și în cele mai rele cazuri ăia eh, buni devin răi și după aia vin, devin din nou eh, buni. Deci, într-adevăr, așa e situația, că o închide președintele și acum dăm cuvântul domnului Casulides. Mulțumesc, domnule președinte. Întâi doresc să spun că inițiativa domnului Watson este una lăudabilă a trage învățăminte din primăvara arabă e important și te face să te gândești că atunci când s-a prăbușit Uniunea Sovietică, în țările din Europa și țările din Europa Centrală și de Est au fost eliberate, pe când țări din America, în țări din America Latină, uh, dictatorii s-au prăbușit unii după ceilalți și democrația a învins și apoi în restul lumii în lumea arabă, forțele ă, democratice, emanciparea copiilor, femeilor și așa mai departe, nu au avut niciodată succes până când, până acum, de fapt, și niciodată în acest continent, nici în Statele Unite, nu ne-am luptat pentru democrație în această parte a lumii. Și aici avem răspunsul și anume în explicațiile eh, domnului Watson. Petrodolarii ne-au făcut să închidem ochii în fața acestor regimuri autoritare, nedemocratice, eh, la putere în această parte a lumii. Și întreb, eh, sau cer toți colegilor să-și pună sincer întrebarea, dacă ar trebui să facem noi o listă cu regimele autoritare și cu regimurile, regimurile autoritare și cu regimurile democratice, dar dacă am fi făcut o astfel de listă acum un an, l-am fi inclus pe Mubarak sau pe Ben Ali în lista regimurilor autoritare sau nu? solicit fiecăruia să-și pună sie însuși această întrebare, sincer, dacă, am, dacă ar fi avut intenția să includă pe acești oameni pe lista regimurilor autoritare sau nu. Cred că aici ar trebui să facem o distinție între sancțiuni, deci o măsură post facto și măsuri restrictive în privința mm, conducătorilor, uh, dictatorilor, familiilor acestora. Aici cred că avem nevoie de un cod de etică, nu de sancțiuni. Asta însemnând că băncile europene, când află informații despre uh, clienții lor pentru a combate spălarea de bani, pot îngheța uh, banii pentru că dictatorii spală banii proveniți uh, din uh, furturi, practic ei fură banii poporului și pun acești bani în conturile lor și ale familiilor lor. Deci e vorba de aplicarea unui cod de etică și transparență care se predă la universități și uh, care se aplică la universități pentru că, după cum spuneam, dictatorii spală banii pe care îi fură de la propriile popoare. Poate să se... Of area where uh, these dictators are financing. Și uh, dictatorii mai finanțează și echipe de fotbal. Poate se poate acționa și acolo. Deci, în uh, domeniul fotbalului. Deci ne, put, ne putem gândi la un cod de eplică ex ante pentru toți și apoi să avem și uh, instrumente pentru a putea reacționa la apariția unor cazuri, probleme și dictatori specifici. Mulțumesc. Thank you very much. Uh... Președintele, mulțumesc. Când uh, ne-am referit la petrodolari, mi-am amintit că un împărat roman a spus că banii nu au miros. Poate aceștia au. Sigur, curățenia e preferabilă murdăriei. That bad after all. Deci atunci poate până la urmă nu e așa de rău să speli banii, ar spune unii. În fine, domnul Panzeri are cuvântul. Grație, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, o introducere întâi. În relațiile internaționale, flexibilitatea în sine nu e un motiv de incoerență. Acum, tentativa noastră de a scăpa de real politic în numele coerenței, nu poate să îi pună pe toți în aceeași oală, pentru că altfel n-am putea avea o politică internațională eficientă. Însă, sigur că domnul Watson a făcut o treabă foarte bună și documentul său poate fi o contribuție utilă pentru uh, o politică externă unitară pentru Uniunea Europeană. Am câteva observații de făcut și atât. Sigur, ă, acum vom vedea cu domnul Watson dacă vom putea ajunge la un consens. În primul rând, aș vrea să înțeleg dacă ar fi posibil să găsim o soluție în legătură cu definiția unui stat autoritar. Dacă am putea să utilizăm o grilă de evaluare care să prevadă o parte fixă și una flexibilă, ca să spun așa. Adică, uh, dacă am putea defini un model standard minimal pentru un nivel dincolo de care să uh, intre în joc sancțiunile. Și a doua parte, cea flexibilă, ar trebui utilizată în cazul în care sancțiunile aplicate nu sunt uh, recepționate uh, pozitiv. Deci eu cred că ar fi bun un standard minim, că n-am putea să aplicăm un standard maxim din multe motive. O a doua observație. Cred că e nevoie să analizăm mai bine tema eficienței sau a ineficienței sancțiunilor. Sigur, uh, eficiente pentru a lupta împotriva unui despot într-o anumită țară, împotriva unui anumit regim, dar se pune și problema po- populațiilor din acele țări, că s-au, s-au văzut cazuri în care uh, sancțiunile au avut un efect negativ asupra populațiilor și, pe de altă parte, n-au făcut decât să ușureze uh, și, și să fie doar, uh, practic, uh, foarte insuficiente, de altfel, pentru a Uh, răsturna dictatorii. Și, în al treilea rând, cred că această activitate foarte importantă trebuie uh, legată cu ce se face în modificarea politicilor de vecinătate. Tema condiționalității trebuie uh, legată și de tema sancțiunilor. Să nu fie două acțiuni separate, pentru că dacă nu, riscăm să nu mai fim credibili și în fine, voi încerca să răspund domnului Casulides. tocmai pentru că face treabă foarte bună, noi trebuie să încercăm să schimbăm și rolul terminalelor noastre de diplomatice în întreaga lume. Pentru că probabil că dacă nu s-ar limita doar la a organiza recepții și de a avea contacte cu regimele la putere, și dacă s-ar deplasa mai mult prin țările în care sunt numiți reprezentanții noștri, poate și-ar fi dat seama mai devreme că Ben Ali uh, era cine era. Asta cred eu. Pentru că adesea m-am deplasat în aceste regiuni. Eu nu cred că uh, trebuia să uh, ne comportăm ca niște marțieni. Deci, Poate ar fi bine ca această problemă să fie legată și de aceste terminale de diplomatice, diplomatice mă scuzați, ca să le modificăm puțin rolul, pentru că ei sunt primii detectori sau ar putea fi uh, primii detectori ai situației dintr-o țară și ar putea crea condițiile pentru ca deciziile noastre să poată fi și aplicate acolo. I think you know that if we... Președintele, cred că știți că dacă We should also have a code of... Dacă dorim un fel de uh, automaticitate, ar trebui să avem și un cod de conduită care, dacă nu ar fi re, uh, respectat, ar duce automat la sancțiuni. Da, în mod logic. Dar, în mod excepțional, domnul Buticofer mai are, are din nou cuvântul, apoi domnul Cucan și apoi reprezentantul comisiei și apoi cei doi raportori în final. Uh to finish by 6.30. Ca să terminăm la 6 și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte, pentru generozitate. Vreau să răspund puțin colegului Casulides. Personal, ă, cred că și acum 5 luni și acum 6 luni am spus că Ben Ali este un ă, lider autoritar. Și uh, același lucru este valabil și pentru Mubarak. N-a fost deloc dificil să vedem așa ceva. Și n-am nicio problemă să spun azi că, că și Putin este un lider autoritar. Toată lumea vede asta. Chestiunea mai dificilă este care e consecința de pe urma unei astfel de declarații. Și dacă mă uit la litera A, de a dezvolta criterii, criterii clare pentru situațiile în care se aplică măsuri restrictive, atunci trebuie să zic stai așa. Pentru că trebuie să mă gândesc atunci când formulez o măsură și la șansele ei de succes. Nu pot să uh, uh, pornesc în confruntarea cu Putin utilizat, uh, utilizând același uh, instrumentar de măsuri ca <laughs> în uh, potriva unui potentat african. Deci dacă încep să iau cu mine un catalog de sancțiuni uh, Uh, și să-l aplic așa uh, cum cred eu de cuvință, atunci mă fac uh, de râs. Și nici nu vreau să insinuez că domnul Watson are intenția de a crea așa ceva. Tocmai de aceea avem nevoie de soluții flexibile. Președintele, cu cât mai precis ești, cu atât ești mai mult prizonierul propriilor tale defini- definiții. Domnul Cucan. Veľmi stručne, pán predseda, pretože už sa tu vyjadrili skoro všetky. Mulțumesc, domnule președinte. Ar vrea să spun și eu foarte succint. Cred că aici s-au manifestat deja toate punctele de vedere pe care le puteam exprima. Ceea ce a spus domnul Watson este o îndrumare foarte bine pentru politicile noastre, pentru că putem avea sancțiuni eficiente doar dacă toate statele membre le respectă. Și mi-aduc aminte că în trecut Uniunea Europeană a adoptat mai multe recomandări referitoare la Cuba și nu toate statele membre au urmat acele recomandări. Și cu toate acestea, aceste regimuri știu foarte bine să profite de aceste divergențe între statele membre. Așa cum se arată în raportul domnului Watson, ar trebui să profităm de pe urma expertizei Serviciului de Acțiune Externă. pentru a evalua posibilitatea de a impune sancțiuni și după aceea de a le coordona între ele. Poate că ar fi bine de aceea de a stabili o unitate specifică pentru aceasta în cadrul sistemului de serviciului de acțiune externă. Referitor la definiția regimurilor autoritare, aici pot să spun că sunt foarte sceptic. Pentru că nu e deloc ușor să definești un regim autoritar. Și dacă vom reuși să ajungem la o astfel de definiție, probabil că ne vom întâlni cu un caz al unui regim care nu îndeplinește exact criteriile din definiția la care am ajuns noi. De aceea va trebui să putem face față oricărei situații care ar apărea, utilizând în mod responsabil criteriile pe care le avem în aceste recomandări. Și chiar dacă am avea o definiție, ar fi foarte greu să fim destul de echilibrați încât să spunem, ok, regimul A intră în această categorie, regimul B nu. Mulțumesc, domnule Casulidis. Uh, jumătate de minut. Da, domnule președinte. Vreau să vă spun că ceea ce am spus în legătură cu Mubarak, am spus-o uh, cu un simț al autocriticii și aici m-am inclus și eu pe mine, deci nu mă așteptam la niciun fel de reacție din partea celorlalți. Și, de altfel, eram total de acord cu ce a spus domnul Buticoifer. Referitor la Serviciul de Acțiune Externă și Comisie, Consiliul a hotărât ca anumite clauze să se aplice în legătură cu drepturile omului și aceasta include și suspendarea oricărui acord la care am ajunge, acorduri de asociere economice și așa mai departe, chiar uh, cu țările unde există o democrație bine stabilită. Mulțumesc și acum domnul Roger Matthews din partea Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Din partea Comisiei aș vrea să mulțumesc raportorului pentru prezentarea acestui proiect de raport care conține recomandări foarte utile. De asemenea, au fost utile comentariile pe care le-am ascultat astăzi aici. Într-adevăr, sancțiunile au fost un instrument important în cadrul cutiei uh, CFSP2 și aceasta și în uh, momentele acestei primăveri arabe. Comisia este acum pe cale de a propune un nou regulament al sancțiunilor care să asigure o aplicare uniformă în întreaga Uniune Europeană și care să întărească rolul Serviciului de Acțiune Externă, care și el se ocupă de pregătirea acestor sancțiuni. Într-adevăr, grupul Relex de la Consiliu a avut probleme în ceea ce privește lucrările sale referitoare la sancțiuni și Comisia ar putea contribui în mod constructiv la această dezbatere. În acest sens, proiectul de raport al raportorului și recomandarea făcută vin la momentul potrivit și vor fi un element de care să ținem cont în aceste dezbateri. Comisia va ține cont de el și îl vom analiza cu atenție, inclusiv recomandările făcute. Mulțumesc! Mulțumesc și eu și acum din partea Serviciului de Acțiune Externă, domnul James Key Black. O scurtă intervenție. Mulțumesc! Aș vrea să salut comentariile făcute de colegul, colegul meu de la Comisie. Salutăm acest raport Statele membre au cerut să aibă o întâlnire suplimentară a grupului RELEX pentru a analiza acest lucru, inclusiv în aplicarea regimului sancțiunilor. Și vom ține cont de acest raport și de dezbaterea de astăzi. Mulțumesc. Graham, te rog. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru doamna Learning, domnul Butikoifer, vreau să vă mulțumesc pentru întrebările dumneavoastră, doamna Iegle, de asemenea, și domnul Lene, pentru avertismentul pe care l-ați adresat uh, în legătură cu un posibil abuz al acestei politici. Domnule Buticoifer, Într-adevăr, acest argument al standardelor duble este unul esențial. Și dacă vorbim despre adevărata politică, acum îmi dau seama care este diferența între un realist și un fundamentalist. Doamna Pon, cred că este o realistă. Domnule Banțeli, vă mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. Și e important să ne gândim la eficiența de una politică de sancțiune. Eficiența unei politici de sancțiuni. Acel, și ăsta cred că este și conținutul raportului doamnei Portela, pe care îl consider foarte important. Dumneavoastră, doamne Panzeri, ați sugerat că și rolul șefilor de misiuni în diverse țări e foarte important și sunt absolut de acord, dar poate că trebuie și să și introducem acest aspect în raport. Cer scuze domnului Salavracos și domnului Cucan, pentru că nu pot să le răspund la întrebări în limbile lor materne. Din păcate, Uh, în acest caz nu sunt la înălțime. Însă vreau să-i mulțumesc domnului Salavracos pentru felul în care a insistat asupra nevoii de coordonare între statele membre. Cred că aceasta este una dintre principalele dificultăți cu care ne confruntăm. Și domnului Cucan vreau să-i mulțumesc pentru îngrijorarea manifestată de a preciza definiția și de a păstra un anumit grad de flexibilitate. Dumneavoastră, domnule Cucan, ați avut experiență în acest sens și ați avut nevoie de această flexibilitate, așa că apreciez remarca dumneavoastră înțeleaptă. Pentru domnul Zala, ați făcut trei observații foarte importante în legătură cu acest raport în legătură nu numai cu lipsa de unitate între statele membre, ci și nevoia de negocieri pentru a ajunge la un echilibru între sancțiuni și uh, politica cu aceste regimuri. Ați vorbit de asemenea de problema copiilor anumitor lideri. E adevărat, există această problemă, există o cauză în fața Curții Europene de Justiție legătură cu fiul unui businessman care a fost uh, uh, țintit în acest fel și poate uh, sugestia pe cu care ați venit dumneavoastră cea a vizelor este una bună. Dar avem nevoie de o mai mare coerență a politicilor pe care le aplicăm pentru a face față problemelor cu care ne confruntăm în aceste cazuri ale copiilor, liderilor regimurilor autoritare pentru domnul Kelam și domnul Pașcu. Dumneavoastră ați vorbit despre problema definițiilor și de altfel și alți colegi au intervenit pe această temă. Domnul Casulides a vorbit despre codul eticii. Eu nu sunt împotriva unor astfel de coduri, cred că ele pot fi utile. Însă, din păcate, din experiența mea, aceste coduri sunt uh, respectate doar atunci când ele se încalcă. Deci poate ar trebui să întărim mai mult dezbaterea în cadrul societății în legătură cu felul în care aceste coduri ale eticii sunt sau nu implementate. Pentru domnul Pașcu, dumneavoastră ați vorbit despre nevoia de flexibilitate, de a ajunge la un echilibru în raport între flexibilitate și principii. Într-adevăr, mi se pare că principiile au un rol important de jucat. Doamna Iegle, în intervenția sa, a întrebat ce rol poate juca Parlamentul în cadrul definițiilor și a politicii de monitorizare. Cred că unul din avantajele acestui raport va fi tocmai că vom începe să analizăm care este rolul posibil pe care îl putem avea în acest sens și să vedem cum putem utiliza competențele noi pe care le avem prin tratatul de la Lisabona. Așa că, domnule președinte, vreau să mulțumesc tuturor celor care au intervenit în dezbatere, aștept dezbaterile viitoare și eventualele amendamente care vor fi trimise. Și în lumina dezbaterii de astăzi voi face și eu amendamente pentru a ajunge la un raport care să fie în consensul tuturor colegilor. Mulțumesc! Înaintea doamnei Portela, aș vrea să vă spun că am avut o surpriză plăcută pentru că sunteți un rival uh, demn de lăudat al domnului Sarius Volski și a competențelor sale lingvistice. Doamna Portela, vă rog. Eine wichtige Frage gestellt hat, nämlich Doamna Egle a pus un rol, o întrebare foarte importantă. Ce, joate, ce rol poate juca Parlamentul European? Parlamentul a solicitat sancțiuni împotriva anumitor state terțe, e bine, acum Parlamentul trebuie să-și exercite acest rol și pe viitor. Parlamentul trebuie să examineze și să întrebe de ce în anumite cazuri Consiliul emite anumite sancțiuni, de ce unele sunt sancțiuni de ordinul embargoului armelor și muniților, de ce alte sancțiuni sunt de ordin economic. Și și trebuie să verifice dacă Consiliul în administrarea acestor sancțiuni este consecvent, este, procedează în mod justificat sau nu. Tocmai despre această chestiune vorbesc în recomandările mele la punctul 6 și la punctul 7. Vă mulțumesc foarte mult. Președintele, mulțumesc foarte mult. Termenul de depunere a amendamentelor este pe 17 octombrie la orele 18. Dezbaterea urmează pe, eh, cu amendamentele pe 22 eh, noiembrie. Următoarea noastră reuniune este săptămâna viitoare, deci tot în octombrie, va veni președintele Knesetului în mijlocul nostru, pe cum și președintele în exercițiu din